Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bună ziua tuturor. Bună ziua în spaniolă. Vă rog să luați loc. Thank you for your silence. Vă mulțumesc că ați făcut liniște. Vă rog să vă așezați și vom începe cu cea de-a doua parte a atelierului în cadrul reuniunii interparlamentare în ceea ce privește răspunderea democratică în spațiul de libertate, securitate și justiție. Vom începe cu al treilea grup de experți. Ei sunt prezenți acum aici. Discuția va dura o oră și 30 de minute și sunt ne onorează astăzi cu prezența domnul Aled Williams, președinte al Colegiului Eurojust. Îi urăm bun venit, un călduros bun venit. O avem și pe doamna Renate Weber, colega noastră din Comisia Libe în Parlamentul European. Doamna e raportoare pentru Eurojust și dosar, dosarul Eurojust. Și doamna Cristin de Freni, care este președintă a Comisiei pentru Justiție din Senatul Belgiei. Vom începe. Îi voi da cuvântul domnului Aled Williams, președinte al Colegiului Eurojust. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Vă mulțumesc mult pentru această invitație. Voi încerca să mă rezum la a vorbi mai pe scurt despre două aspecte. În primul rând, activitățile curente ale Eurojust și apoi despre viitorul Eurojust și mai ales despre evaluare și, răsp- și răspundere democratică. Să discutăm întâi despre prezent. Misiunea Eurojust a fost consolidată în tratatul de la Lisabona. Această misiune e să sprijine și să îmbunătățească cooperarea și coordonarea între autoritățile judiciare în ceea ce privește infracțiunile transfrontaliere. E ceva de care ne ocupăm de, de la înființarea Eurojust în anul 2002. Dacă vă uitați la cifre, la cazurile de care ne-am ocupat, veți vedea că am avut destul succes. În 2002 au existat 200 de cereri din partea statelor membre, în 2009 aproximativ 1400 de cazuri în care statele membre ne cereau asistență. Deci e o creștere foarte mare în ceea ce privește cazurile de care ne ocupăm. Facem acest lucru folosindu-ne de resurse limitate. Suntem o organizație mică, avem un buget de 30 de milioane de euro, avem o administrație de aproximativ 200 de oameni care îi ajută pe cei 50 de procurori care lucrează în cadrul Eurojust și vin din partea statelor membre. Organizăm aproximativ 130 de 1300 um, de întâlniri pentru a discuta despre cazurile care trebuie rezolvate în cazuri de infracțiuni uh, transnaționale. Noi ne, nouă ne place să ne gândim că suntem un instrument simplu, nebirocratic în ceea ce privește anchetele transnaționale. Un procuror dintr-un stat membru poate pur și simplu să ridice receptorul, să scrie un e-mail și va intra în contact cu biroul național de, de la Eurojust. Aici va vedea că cazul include încă Cazul include încă 4-5 state membre, poate să iasă pe, pe hol să vorbească cu oamenii implicați în același caz, iar apoi are loc o reuniune de coordonare în cadrul Eurojust pentru rezolvarea problemelor. Probabil că din perspectivă națională lucrurile par dificile. Cum se poate, cum poate Eurojustul să coordoneze toate acestea? Cum poate să schimbe informații cu 5-6 state membre? Cum poate să se asigure că conturile bancare sunt înghețate la momentul potrivit? Cum funcționează mandatul de arestare european? Toate aceste întrebări sunt importante și ne ocupăm de ele în Eurojust. Există de asemenea și echipe comune de investigare, avem, un, avem finanțe pentru aceste echipe și, și acest lucru ne ajută în rezolvarea crimelor transnaționale. Concluzia noastră vin din acele cazuri care îi tulbură pe cetățenii europeni și anume traficul de droguri, traficul de ființe umane, diferite tipuri de fraudă, terorism și toate celelalte astfel de infracțiuni care au aspecte transfrontaliere. Lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri la nivelul Uniunii Europene, în special cu Europol. Ne avem baza la Haga, la fel cu Europolul și conlucrăm foarte bine. Am menționat uh, cele 130 uh, de, de reuniuni. Europol participă la jumătate din aceste întâlniri în cadrul Eurojust. Și acum aș dori pe scurt să trec la viitor, la viitorul Eurojust. Mm, ne aflăm în niște timpuri foarte interesante și pline de provocări pentru Eurojust. Decizia Eurojust a fost acum revizuită și statele membre trebuie să o implementeze până în iunie anul viitor. Această nouă decizie își dorește să facă astfel încât Eurojustul să fie cât de operațional posibil. Există mai multe aspecte, dar pentru că nu am foarte mult timp, mă voi axa pe un singur aspect și probabil că acesta este cel mai important și anume schimbul de informații. E clar foarte important pentru Eurojust. Dacă dorim să asistăm statele membre și instituțiile Uniunii Europene în lupta împotriva infracțiunilor transfrontaliere, trebuie să primim informații la timpul potrivit, astfel încât să putem lucra. În articolul 13 din noua decizie apare o obligație pentru statele membre să furnizeze informații către Eurojust în legătură cu acele cazuri care au un aspect transfrontalier în care e nevoie de asistență de la alte două state membre. Mai există și o propunere care va intra în vigoare iuni, în iunie anul viitor pentru un sistem național de coordonare acest lucru înseamnă că va exista un birou Eurojust în fiecare dintre statele membre. Va fi format din experți în ceea ce privește coordonarea judiciară. Vor analiza cazurile, vor vedea dacă se pretează muncii Eurojust sau dacă trebuie îndreptate spre o altă instituție. Există multe alte proiecte care sunt acum dezvoltate ca rezultat al intrării în vigoare al tratatului de la Lisabona, dar acum nu pot decât să le menționez. Eurojust participă în uh, Comisia în ceea ce privește securitatea internă, în COSI. Da, și văd că timpul trece. În ceea ce privește COSI, noi la Eurojust sperăm că putem veni cu acele aspecte judiciare care sunt cele mai importante. Facem acest lucru prin următoarele. Avem legături cu foruri de consultare de, formate din procurori. Acestea au fost înființate pe timpul președinției spaniole ale Uniunii Europene și acum sunt uh, dezvoltate în continuare sub președinția belgiană. Următoarea întâlnire a acestui forum de consultare în care se reunesc procurori generali uh, din toate statele membre în decembrie. Va exista această întâlnire în decembrie acest an. Un alt aspect foarte important pentru noi sunt propunerile pentru regulamente sub articolul 85 al Tratatului de la Lisabona. Comisia a spus că speră să vină cu o propunere în ceea ce privește aceste regulamente în anul 2012. Cred că aceasta va fi o schimbare foarte importantă pentru Eurojust. E foarte important, așa cum cere tratatul, ca aportul uh, parlamentar să se regăsească aici. Acest lucru se va întâmpla odată ce vor exista aceste regulamente. Am început deja uh, la Eurojust să, să vedem ce opțiuni avem la dispoziție. A existat un seminar interesant în Bruș la, da, din data de 20 până în 22 septembrie, adică acum câteva săptămâni. Au existat acolo diferite ateliere foarte interesante. Unul dintre ele se axa tocmai pe propunerile din articolul 85 și anume că Eurojust pu- va putea să inițieze investigații. De asemenea, va putea și uh, să se ocupe de cazuri așa cum o face și acum. Desigur că mai există loc de discuții. Ce înseamnă să inițiezi o investigație? Înseamnă acest lucru că Eurojust va face o recomandare fără nicio implicație legală? Sau e vorba de o decizie cu forță de lege? Vom avea noi proprii noștri investigatori în cadrul Eurojust? Acestea sunt câteva dintre aspectele pe care le discutăm acum și de asemenea și articolul 86 cu privire la cum și dacă acest birou Eurojust poate fi format așa cum spune tratatul în Eurojust. Desigur și aici trebuie să vedem ce se va face, ce înseamnă exact acest lucru. Și acum, dacă îmi permiteți, voi încerca să închei prin a analiza următoarea întrebare, lega, cea legată de evaluare. Răspunderea democratică. Acesta este un alt aspect despre care s-a discutat la seminarul de la Bruj, despre care vă spuneam înainte. Există um, diferite părți în acest exercițiu de evaluare. Cu toții știm că previziunile din tratat cer să existe o supraveghere parlamentară a activității Eurojust. Și aș dori să menționez două principii generale sau mai mult niște sugestii pe care ar trebui să le analizăm în continuare. Acestea au rezultat în urma seminarului care a avut loc acum două săptămâni în Bruj. În primul rând și în termeni generali, cred că putem să spunem următoarele și în urma discuției de ieri. Există o diferin- diferență între răspundere și control. Atunci când vorbim despre organizații ca Eurojust. La Eurojust, noi cei de la Eurojust am venit de mai multe ori în, caz, în cadrul Comisiei Libe și îmi place să cred că aceasta e o contribuție la răspunderea Eurojust în fața cetățenilor Uniunii Europene. Există o diferență între răspundere și control. Dacă se acceptă această diferență, atunci reies mai multe întrebări. Ar trebui ca evaluarea Eurojust să analizeze cum sunt folosite resursele, ar trebui să se facă acest lucru pe numărul de cazuri de care ne ocupăm sau pe felul în care Eurojust contribuie pentru îmbunătățirea cooperării judiciare. O altă problemă despre care s-a discutat la Bruj e următoarea. Dacă evaluarea Eurojust ar trebui să includă și evaluarea contribuțiilor statelor membre la munca Eurojust. În mod clar, Eurojust poate veni doar cu o valoare adăugată, așa cum spuneam înainte, și asta dacă primim informațiile de care avem nevoie de la statele membre la timpul potrivit. Acestea sunt câteva dintre întrebările care au apărut în urma acestei evaluări și a exercițiului privind răspunderea democratică. Sunt conștient că mi-am depășit timpul, dar aș dori să închei cu o a doua sugestie care a reieșit din discuțiile inițiale. Au fost doar niște discuții în ceea ce privește răspunderea democratică și evaluarea și cum ar trebui să se desfășoare acestea ar trebui să vă gândiți la următoarea posibilitate. Să existe un exercițiu de evaluare prin care să existe un schimb de informații. Noi ne bucurăm foarte mult că am participat la o asemenea reuniune în sub președinția spaniolă acum o săptămână. Dar pentru că există 27 de parlamente naționale, Parlamentul European, COSAC. De aceea am cere să se ia în considerare și o abordare mai uh, unificată în ceea ce privește acest proces de evaluare. Din dezbaterile care au avut loc până acum la Eurojust reiese următorul lucru. Ne dorim să contribuim la procesele de evaluare și sperăm că putem să venim cu ceva important din experiența noastră în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mr. Williamson. Mulțumesc, domnule Williams, mulțumesc pentru că ați înțeles care sunt constrângerile de timp pe care trebuie să le respectăm și mulțumesc în avans și uh, celorlalți vorbitori uh, care sunt aici alături de mine, invitându-i să uh, Vorbesc timp de maxim 10 minute, tocmai pentru a avea timp și pentru discuții. Îi voi da cuvântul acum doamnei Weber, care reprezintă Parlamentul European, Comisia Libe. Doamna Weber, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc domnului președinte Williams pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Permiteți-mi să vă spun că sunt foarte bucuroasă să am posibilitatea în calitate de raportor al Parlamentului European pe tema Eurojust să împărtășesc cu dumneavoastră câteva din ideile uh, legate de această agenție foarte importantă. Am parcurs o um, drum lung, având în vedere că um, agenția a fost înființată numai acum uh, un deceniu. S-au făcut foarte multe lucruri. Uh, președintele Williams a vorbit despre creșterea numărului de cazuri, o creștere spectaculoasă, aș spune eu. Și în același timp, cred că putem afirma că din ce în ce mai des statele membre își dau seama care este valoarea adăugată a agenției. Și acest lucru nu se vede numai în coordonarea investigațiilor simultane, ci și în schimburile de bune practici și în strategiile comune. Și cred că acest lucru se reflectă și în creșterea continuă de a, a reuniunilor de a numărului de reuniuni de coordonare. Uh, lucrurile s-au schimbat și în practică, uh, dar și la nivel instituțional. Uh, încă de la înființarea Agenției Eurojust, acum doi ani, în decembrie 2008, Decizia de înființare a Eurojust a fost deja modificată a doua oară, prima dată fusese modificată în 2003, de și cred că în prezent se ia în considerare o nouă modificare și probabil că pe viitor vor interveni și alte schimbări uh, datorită intrării în vigoare a tratatului la Lisabona și datorită schimbărilor semnificative în ceea ce privește rolul Parlamentului uh, European și Parlamentelor Naționale. Articolul 85 din tratat spune în mod clar că Parlamentul European și Consiliul, prin uh, intermediul regulamentelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară, vor determina structura, operațiunile, uh, sfera de acțiune și atribuțiile Eurojust. Așadar, Parlamentul European este colegiuitor în ceea ce privește Eurojust și în ceea ce privește situația sa viitoare. Parlamentele naționale și Parlamentul European, deopotrivă, vor fi implicate în uh, evaluarea activităților Eurojust. Ce înseamnă acest lucru pentru viitor? Ce se va schimba pentru Eurojust în sine? Și cum ne vom îndeplini noul nostru rol în calitate de parlamente, cum vom coopera împreună. Acestea sunt câteva din întrebările care îmi vin în minte și trebuie să mărturisesc că nu am încă răspunsuri la ele, dar cred că avem în față o ocazie potrivită pentru a vorbi despre aceste lucruri și pentru a încerca să găsim împreună câteva răspunsuri. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați vorbit despre întâlnirea care a avut loc acum două săptămâni și care a fost organizată de către președinția belgiană. Din păcate, 7. Uh, seminarul a fost organizat în timpul săptămânii în care Parlamentul era la Strasbourg și când trebuia să participăm la sesiunea plenară, așa că nu am putut participa uh, la, la seminar și îmi pare rău pentru că s-au discutat niște lucruri importante. Vă mulțumesc că ne-ați uh, dat câteva idei despre ceea ce s-a vorbit acolo și sperăm că vom primi o, um, un raport mai detaliat privind discuțiile și sugestiile care au reieșit cu ocazia acestei întâlniri. Întorcându-ne la situația de astăzi, pentru a vedea în practică ce vor aduce noile noastre roluri în ceea ce privește Eurojust, trebuie să așteptăm propunerea Comisiei. Dar ce putem aștepta deja? În uh, Programul de la Stockholm adoptat anul trecut, uh, Consiliul European a afirmat următoarele. În domeniul cooperării judiciare, Consiliul European întărește necesitatea ca statele membre și Eurojust să implementeze decizia Consiliului 2009-426 privind întărirea Eurojust, care, împreună cu Tratatul de la Lisabona, oferă o oportunitate pentru dezvoltarea ulterioară Eurojust în următorii ani, inclusiv în ceea ce privește inițierea investigațiilor și rezolvarea conflictelor conflictelor de competență. Pe baza unei evaluări a implementării acestui instrument, pot fi luate în considerare noi posibilități în conformitate cu dispozițiile relevante din tratat, inclusiv acordarea de noi atribuții membrilor naționale Eurojust, uh, întărirea atribuțiilor Colegiului Eurojust și crearea unui um, procuror public european. Ca răspuns la adoptarea acestui program, Comisia a dezvoltat un plan de acțiune de pentru implementarea programului de la Stockholm și în conformitate cu acest plan a fost prezentată o comunicare privind mecanismele pentru implicarea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale în evaluarea Eurojust. Această mm, comunicare, de fapt, este prevăzută pentru 2011. În același timp, o propunere care vizează întărirea uh, structurii interne a Eurojust și uh, implicarea Parlamentului Național și a Parlamentelor Naționale în evaluarea Eurojust va fi prezentată în 2012. Deci mai avem de așteptat. Dar așa cum s-a spus mai devreme, ultima modificare a avut loc în 2008 uh, și prin această modificare, noi, Parlamentul, ne-am exprimat uh, opinia printr-o uh, rezoluție legislativă care a fost adoptată pe 2 septembrie. Deja în acel moment, când uh, destinul tratatului de la Lisabona nu era foarte sigur, am întărit necesitatea unui rol um, cât mai clar al Parlamentului European pentru a asigura un control democratic îmbunătățit. Și ne-am dat seama în acea perioadă că nu exista o adevărată obligație în acest sens, dar nici legislația comunitară nu nu împiedica Parlamentul uh, să joace un rol activ în uh, supervizarea activităților Eurojust. Din păcate, sugestiile noastre în acest sens nu au fost luate în considerare de Consiliu și Până în prezent, influența pe care noi, ca Parlament European, o avem este destul de limitată. Trebuie să fim informați despre activitățile realizate de Eurojust prin intermediul raportului anual, trebuie să primim raportul de evaluare, trebuie să primim raportul Comisiei privind implementarea de către statele membre și raportul privind activitățile magistraților de legătură. Așadar, abia din 2012 încolo putem să lucrăm la reformularea atribuțiilor noastre și putem uh, să vedem uh, cum ne este întărit și cum ne obișnuim cu noul nostru rol întărit de parlamentar. Dar acest lucru nu ne împiedică să încercăm să fim proactivi deja de acum în acest sens Trebuie să discutăm, să comunicăm unii cu alții pentru a vedea modul în care putem uh, uh, formula adevărata răspundere reală și democratică a Eurojust. Și sunt de acord cu dumneavoastră, vorbim despre răspundere și nu despre control. Răspundere democratică, mai ales având în vedere că formularea actuală a tratatului lasă mult loc pentru interpretare. Articolul 85 spune. Aceste regulamente vor determina de asemenea mecanismele pentru implicarea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale în evaluarea activităților Eurojust. Și avem aici uh, câteva întrebări. Ce înseamnă activitățile Eurojust? Ce înseamnă de fapt Eurojust? E vorba de colegiu uh, ca mm, ansamblu sau este vorba despre membrii naționali? Trebuie să analizăm aceste lucruri și poate chiar cu ocazia întâlnirii noastre de astăzi. Sunt convinsă că experiențele și bunele practici trebuie să facă obiectul unei comunicări pe marginea modului în care organismele naționale sau agențiile naționale sunt expuse controlului și supervizării uh, democratice în statele membre. Cred că o bună cooperare este extrem de importantă pentru a transmite un semnal puternic și înainte de a încheia, permiteți-mi să vorbesc despre schimbările prevăzute pe viitor pentru Eurojust în sensul lărgirii sarcinilor sale și apoi despre ideea de crearea unui birou al uh, procurorului public european. În ceea ce privește lărgirea sferei sale de competență, um, ca rezultat al intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, Eurojust are posibilitatea de a iniția uh, anchete um, penale și uh, puneri sub acuzare. Acest lucru este prevăzut în tratat la articolul 85. Trebuie însă să recunosc că sunt destul de sceptică despre modul în care se va implementa acest lucru. Nu pentru că eu însă sunt împotriva unei extindere a sarcinilor Eurojust, din potrivă, dar trebuie să văd modul în care uh, Consiliul va adopta această decizie chiar dacă statele membre au, um, s-au angajat uh, susținând uh, programul de la Stockholm, realitatea a arătat altceva. Și trebuie să vedem că ceea ce noi credem că va fi în beneficiul cetățenilor nu este neapărat perceput la fel și de statele membre, din mai multe motive. Un motiv ar fi faptul că profesiile juridice sunt destul de conservatoare în diferitele țări și acest uh, spirit conservator este reflectat în modul în care legiferează Consiliul. Un alt aspect este legat și de protecția uh, puterilor pe care le-au avut statele membre dintotdeauna și de faptul că nu sunt deloc nerăbdătoare să transferă o parte din puterile de anchetă în favoarea unei agenții europene. membrii Parlamentului European sunt gata să uh, se ocupe de toată partea de uh, criminalitate internațională și să acorde o întărire a rolului Eurojust. Preocuparea noastră majoră fiind respectarea drepturilor omului, protecția datelor, accesul la un proces corect, respectarea uh, drepturilor procedurale și căile de atac, de, de recurs, statele membre uh, Ehm, spun ceva, iar și legiferează altceva, fiind, având o abordare contradictorie. Și atunci, este foarte dificil pentru noi să explicăm cetățenilor europeni uh, că încercăm să stabilim, să, să creăm un spațiu de libertate, securitate și justiție dacă statele membre însele nu au suficientă încredere în agențiile noastre europene. Acum permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre biroul uh, procurorului public european această posibilitate este prevăzută în, alineatul, în uh, articolul 86, însă dacă ne uităm la realitate, vedem că este mai degrabă o iluzie. Cred că trebuie să ne concentrăm pentru moment pe întărirea atribuțiilor Eurojust și să ne asigurăm că statele membre au încredere în anchetele și investigațiile realizate la nivel european. De asemenea, este important să luăm în considerare și viziunea cetățenilor europeni și în momentul în care vom, uh, ne vom ocupa de modificările statutului Eurojust. Și mă gândesc aici la două canale de comunicare, comunicarea directă și în al doilea rând, acest gen de întâlniri ca cea de astăzi cu membrii ai parlamentelor naționale, pentru că dumneavoastră sunteți reprezentanții cetățenilor europeni în uh, parlamentele dumneavoastră și sper că această reuniune este uh, doar prima dintr-o serie mai lungă de cooperare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Weber. Cu siguranță așa va fi. Acum are cuvântul doamna Christine Defren, președinta uh, Comisiei pentru Justiție din Senatul Belgiei. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. O să mă exprim în limba franceză, dacă îmi permiteți. Uh, multe s-au spus astăzi uh, de, colegi, de către colegi și uh, s-a vorbit mult despre caracterul operativ al acțiunilor Eurojust, dar aș dori să retrasez contextul în care Eurojustul s-a născut, pentru că acest context uh, nu uh, trebuie reamintit de dragul numai al istoriei, ci pentru că acesta arată foarte clar uh, Uh, obstacole care încă mai persistă și pe care va trebui să le uh, rezolvăm în continuare și practic reprezintă um, nucleul chestiunilor de rezolvat. Uh, Eurojustul are anumite prerogative sau în sfârșit ar trebui să le aibă în condițiile în care statele membre se uh, uh, agață cumva de anumite prerogative de suveranitate profundă. Uh, Uh, și iată de ce, în momentul în care s-a creat Eurojustul, um, statele membre au fost mai degrabă recitente reticente. Uh, același lucru uh, s-a întâmplat și cu odată cu prerogative sporite pentru Parlament, de exemplu. Odată cu Amsterdam, însă s-au pus bazele unui proiect pentru a încerca să transferăm aceste prerogative. Deci, <coughs> proiecte, dar și mijloace juridice. Și aș dori să fac o paralelă între modul în care a funcționat justiția penală la nivelul cooperării interguvernamentale uh, și modul în care cooperarea polițienească a uh, început să funcționeze poate un pic mai rapid, pentru că știm bine că Europolul, că încă din 1995 funcționează odată cu uh, spațiul Schengen. Iată paralelismul pe care vreau să-l fac, iar acest spațiu de justiție, securitate și penal european s-a uh, fondat uh, pe o bază mai degrabă minimalistă, o abordare dialectică. Pe de o parte, cei care doreau uh, cooperare interguvernamentală stricto sensu și, pe de altă parte, cei care doreau abordare mai degrabă supranațională. Vă amintiți de magistrații de la Geneva din 1996, șapte uh, uh, țări membre reprezentate prin magistrați care lansează un semnal de alarmă la Geneva 96, uh, spunând că există foarte multă criminalitate transfrontalieră. Ca și norul de la Cernobâl, crimele nu se opresc în interiorul granițelor și merg dincolo de granițe, trebuie făcut ceva. Și pe de altă parte, parte avem în doctrina juridică, avem alte teze, doamna Delmas, de exemplu, care spune că există acel corpus iuris, norme intrinsece, care vizează protecția penală a, uh, în Europa uh, și cred totuși că trebuie mers dincolo de acest lucru. În 1999, la Tempere, statele membre recunosc în sfârșit cu greutate că e nevoie de răspunsuri instituționale sistemice. Și asta este o uh, urmare logică a uh, acelei rețele de magistrați uh, care a fost creată uh, un pic mai devreme. Uh, e vorba de o rețea empirică, cu caracter experimental, cu caracter, deci, pur și simplu provizoriu. Iată, prima celulă Eurojust Uh, care este cumva consfințită în decizia Consiliului din 2002. Uh, în Belgia, la vremea aceea, cunoșteam uh, ce înseamnă compromisul. Iată un exemplu, e vorba de cooperare și coordonare, un model care cred că oferă destul de multă apă la moară celor care doreau soluția interguvernamentală și ceva uh, mai convenabil pentru ei decât crearea unui parchet european. Însă, când vine vorba de, de transpunerea deciziei în legislația națională, parlamentarii încă se mai sunt uimiți de modul în care trebuie să exercite astăzi controlul parlamentar se întâmplă acest lucru și în trecut, pentru că exista și există o absență de transparență, de vizibilitate a deciziilor cadru și, practic, e vorba de control democratic. Sperăm că întâlnirea de astăzi uh, va reuși să acopere această prăpastie și că ne vom îndrepta pe drumul spre bu cel bun și că vom face acest lucru cu parlamentele naționale și că lucrurile se vor schimba, mentalitățile vor evalua. Acum aș dori să reamintesc activitățile operaționale, operative ale Eurojust, dar și perspectivele de viitor. M-am uitat pe raportul anual din 2009 al Eurojust uh, și uh, practic a crescut numărul de dosare supuse acestei unități 15% în plus între 2008 și 2009. Înseamnă asta oare că sunt mai multe dosare, uh, cazuri sau infracțiuni tratate? Sau, din potrivă, este vorba oare de o mai bună colectare a datelor și, de asemenea, de mai multe și mai bune urmăriri? Nu știu dacă această creștere a acestor cifre uh, reflectă creșterea numărului de infracțiuni transfrontaliere, ci poate că arată faptul că misiunile agenției sunt mai bine cunoscute și această agenție răspunde mai bine, mai mult pe teren la nevoile uh, care apar. Care sunt principalele provocări? Tratatul de la Lisabona, am spus mai devreme, oferă posibilitatea creării unui parchet sau procuror european. Este clar că această Uh, creație, uh, pornind de la Eurojust, modifică profundă modifică profund perspectiva și mediul în care vom evolua un nou context absolut nou în care se exerci, exercită activitățile Eurojust. Oare acest procuror european va rezolva totul? Uh, Uh, vă reamintesc uh, ce am spus mai devreme, acest joc, uh, această dialectică între interguvernamental și nivelul suveranitate europeană. E bine, acum cu pachetul european trecem la faza superioară, dar este oare această creație necesară? Probabil că da, dar este oare suficient? Nu știm, pentru că acest procuror, acest parchet european reprezintă un cadru, brațul armat pentru urmăriri, dar nu înseamnă neapărat că acesta va decide care va fi politica penală de urmat, pentru că totul depinde, bineînțeles, de conținutul normelor care vor fi uh, puse în aplicare de acest parchet procuror european putem să uh, ne închipuim că aceste infracțiuni vizate uh, sunt aceleași, de același tip în toate țările, dar nu este foarte sigur acest lucru. Trebuie nuanțat. Deci, crearea unui procuror european foarte bine, în ce formă nu știm și cine va da tonul politicii penale de pus în aplicare și uh, în fața cui va răspunde acest parchet sau procuror european și alte chestiuni, deci, de răspuns. Uh, avem deci un, un organism de urmărire european și pun o întrebare și aceasta este o provocare la care va trebui să răspundem. Deci întrebarea este următoarea, cine va aplica normele și cine va face dreptate? Cine va aduce justiția? Nu este suficient să urmărești niște cazuri, trebuie să le și uh, rezolvi, să îi tragi la răspundere, să îi judeci pe criminal, pe infractori. Iată etapa logică uh, a procesului. Uh, iată Știm că domeniul justiției penale europene nu este decât la, sau se găsește la începuturi. Nu trebuie să cădem în capcană, dar uh, știm că în viitor vor exista anumite turbulențe la care va trebui să răspundem. Este vorba de crearea unor norme comune și mai trebuie să avem și o politică adevărată, de, comună, europeană în acest domeniu. Deci trebuie să știm cum se va plasa Eurojust în rândul acestor actori cheie și în acest peisaj care încă nu este bine definit și, bineînțeles că aștept remarcele dumneavoastră, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Defreni. Acum uh, dăm cuvântul pentru dezbateri. Avem o listă scurtă de vorbitori pe care am și închis-o și vă sugerez ca cei care iau cuvântul să se cantoneze la două minute de intervenție, două minute, astfel încât să avem și uh, reacțiile din partea membrilor de la prezidiu. Sae Jubero del Parlamento de España. Domnul uh, Suedo din partea Parlamentului Spaniei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Juan Fernando. Vă mulțumesc că ați organizat această, acest atelier. Aș dori să spun că acest eveniment ne ajută să înțelegem mai bine articolul 85 din tratatul de la Lisabona în ceea ce privește parlamentele naționale și Eurojust. În ceea, în ceea ce privește cele spuse de domnul Williams, aș dori să îl felicit și să îi spun că ne bucurăm că a venit la această reuniune împreună cu noi. Aici am discutat despre evaluarea Eurojust cu membrii Parlamentului și, a Senatul, și ai Senatului. Noi credem că ar fi foarte bine ca el să vină în fața noastră o dată pe an și data viitoare îi vom trimite un chestionar în avans în ceea ce privește valoarea noastră pentru Eurojust. Astfel pot să menționez și următoarea idee a unui proces comun de valoare în care să fie implicate toate cele 27 de parlamente naționale care joacă un rol important acum în COZAC și în ceea ce privește Eurojust. Vreau să spun că, într-adevăr, s-au făcut progrese în ceea ce privește cooperarea judicială. Aceasta s-a dovedit a fi eficientă pe parcursul anilor de când, a intrat în, de când funcționează Eurojust. Parlamentele naționale își adaptează legislația penală în ceea, în ceea ce privește infracțiunile transnaționale, acelea care afectează întreaga Uniune Europeană. Aș dori să menționez și biroul procurorului european și faptul că noi sprijinim această idee, mai ales când vorbim despre protecția intereselor financiare ale Uniunii. Credem că ar trebui să definim exact care sunt puterile acestui birou al procurorului și relația acestuia cu OLAF. și probabil că ați putea să ne spuneți câte ceva despre evaluarea Eurojust a echipilor, echipelor comune de investigare. Și ceva despre rezultatele și rezoluțiile în ceea ce privește justiția. Domnul președinte, mulțumim. Îi dăm cuvântul uh, domnului Maritati din Senatul Italian. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să salut această inițiativă. Cred că e ceva foarte important, ceva cu substanță, poate pentru prima oară și cred că contribuția noastră ar fi eficientă. Dezvoltările Eurojust mă bucură. Am, am, m-am implicat încă de la început, cred că s-a început bine și că Uniunea Europeană merge pe calea cea bună, pentru că vorbim despre conținut, vorbim despre niște structuri care vor ajuta Eurojustul și vor ajuta Uniunea Europeană. În tratatul de la Lisabona găsim o potențială substanță în ceea ce privește investigațiile. În Italia avem multă experiență, dați-mi voie să spun asta, cred că ne-am putea folosi de ele. Și mă refer aici la biroul de la biroul care funcționează împotriva mafiei. Am început cu câteva cazuri și apoi am evoluat. Observăm că au existat și niște dificultăți. Ar trebui să încercăm să nu ne grăbim prea tare și să vorbim despre Eurojust sau despre un birou al procurorului public european care să pornească de la birourile naționale care există. Cred că acest birou va avea același rol ca și corpul nostru din Italia împotriva mafiei, adică e vorba despre cunoștințe cunoștințe care pot fi păstrate prin păstrarea datelor care trebuie date de către toate statele membre în cazul investigațiilor transfrontaliere. Da, e vorba de coordonare și apoi de posibilitatea de a acorda asistență. Însă trebuie să se înceapă de la ceva. Nu trebuie să aibă o activitate independentă. Ce nu vrem să facem e următorul lucru să avem un Eurojust care încalcă suveranitatea națională și slăbește rolul organizațiilor naționale. Avem nevoie de ceva care să consolideze eforturile noastre la nivel național în ceea ce privește rezolvarea infracțiunilor. Intervine și controlul. Nu e o chestiune secundară, ci e una la fel de importantă. Trebuie să verificăm legalitatea evenimentelor. E nevoie de răspundere politică. Însă nu trebuie să fie o acțiune invazivă. Mulțumesc! Domnul Diaz de Mera Foarte pe scurt, domnule președinte. Pentru a putea avea o dezbatere, trebuie să spun următoarele. Pe timpul uh, atelierului de la Bruș s-a mai discutat despre aceste lucruri. Credeți că președintele Consiliului va fi de acord cu inițiarea de investigații de Eurojust? Se propune această... Este, vorbim de o propunere de a iniția investigații. Trebuie să fie foarte clar ce se înțelege prin control, prin verificare. primirea de informații și răspunderea. Și deci nu vorbim doar despre obținerea de informații. Și din nou, să fim realiști în ceea ce privește evaluarea. Trebuie să vedem care e volumul de informații pe care Eurojust îl primește din statele membre. Control e un cuvânt ușor de înțeles pentru parlamentele naționale. Când vorbim despre supraveghere parlamentară, controlul înseamnă cererea de, a, de răspundere în ceea ce privește informațiile primite de membrii Parlamentului. Mai multă supraveghere, mai multă încredere. Mai puțină supraveghere, mai puțină încredere. Ceea ce privește biroul procurorului și aici trebuie să fim realiști. Sunt de acord cu cele spuse de Renate și e ceea ce am spus și eu ieri. E doar o iluzie deocamdată. Nici o președinție nu dorește să vorbească despre acest aspect sau să stabilească niște termene limite. Domnule președinte, criminalitatea o legislație europeană în ceea ce privește acest aspect e imposibilă pentru acum domnul Lord Bowness din, casa, din Camera Lorzilor. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă alătur acestei discuții. În discuția noastră de ieri în ceea ce privește Europol am avut o propunere și am pus o întrebare. Propunerea e următoarea. Articolele privind supravegherea parlamentară din tratatul de la Lisabona sunt diferit, au un conținut diferit față de cele cu referință la Europol. Însă e greu să vedem care e exact această diferență. Și de aceea, indiferent ce proceduri sunt adoptate în ceea ce privește supravegherea parlamentară pentru Europol și Eurojust, tre textul trebuie să fie simplu. Nu văd de ce procedurile ar trebui să fie diferite de la o organizație la cealaltă. Astfel am putea să economisem mult timp și să nu avem discuții atât de lungi dacă ne decidem la o formă comună. Indiferent ce vom hotărâ, e important ca în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale să acceptăm și să înțelegem că vorbim despre răspundere și nu despre control. Întrebarea mea de ieri după masă, pe care o pun din nou în această dimineață și sper că, domnul, că dumneavoastră, domnule președinte, o veți transmite comisiei, e următoarea. De ce Comisia dorește o supraveghere parlamentară pentru Eurojust în 2012, dar nu până în 2013 pentru Europol? Ce putem face ca să grăbim aceste termene? Răspunderea parlamentară este foarte importantă pentru Parlamentul European și pentru parlamentele naționale, odată cu puterile crescute din Uniunea Europeană. Dacă vom răspunde la toate întrebările care s-au pus în această dimineață, atunci probabil că data va fi și mai mult amânată. Însă nu trebuie să se întâmple așa ceva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnul Tenalia din uh, partea Italiei, din Camera Deputaților din Italia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Tratatul de la Lisabona a deschis noi posibilități în ceea ce privește legislația civilă și penală și în ceea ce privește cadrul judiciar, și anume implicarea mult mai mare a parlamentelor naționale. Cred că reuniunea de astăzi este foarte importantă în acest sens pentru că este un prim pas pe această cale. Mergem pe un drum care cred că ar trebui să fie mai bine conturat prin diferite moduri de a lucra împreună. În primul rând, există o nevoie de consultări față în față cu parlamentele naționale. E nevoie de aceste consultări când e vorba de măsuri care privesc Eurojust și Europol. Aceste reuniuni ar trebui să fie frecvente și să aibă continuitate. Dacă ne gândim la ce s-a discutat în sesiunea de astăzi, cred că putem spune că Eurojustul, așa cum apare el, în rapoarte duce la următorul lucru. Problema în ceea ce privește supravegherea e una dificilă. Există o supraveghere, supraveghere democratică pe de o parte și avem răspunderea pe cealaltă parte. Dacă urmărim um, ce înseamnă tratatul de la Lisabona pentru Eurojust, e clar că avem nevoie de pași mici și foarte atenți Vorbiți despre inițierea de investigații. Vorbiți despre coordonarea acestor investigații și despre aplanarea conflictelor privind jurisdicția. Acestea sunt niște probleme foarte sensibile în statele naționale. Să ne gândim doar la obligații în ceea ce privește anchetele. În Italia acest lucru apare în Constituție. în aceste domenii, Eurojust ar trebui să vină cu niște criterii pentru aceste activități. Însă nu ar exista în mod neapărat o evaluare a fiecărui caz. Și acum, pe scurt, despre biroul procurorului. Cred că trebuie să consolidăm cooperarea cât de repede posibil și acesta ar fi un pas înainte în ceea ce privește un birou al procurorului public european. Ceea ce privește legea penală, trebuie să fim foarte atenți, pentru că aceasta are un mare impact asupra cadrului național. Yes. Domnul Mulder, Comisia Libe, două minute, da? Mulțumesc. Am uh, fost un membru al primei comisii de anchetă a, a Parlamentului European privind uh, frauda și uh, traficul de tranzit. Când am făcut recomandările, undeva pe la jumătatea anilor 90, uh, o recomandare foarte puternică a fost ca să se creeze biroul uh, procurorului european și după atâția ani multe persoane consideră că nu este posibil, că nu este fezabil în actualul context politic și acest lucru mi se pare destul de surprinzător și aș dori să știu care este, eu, care este opinia Eurojust privind uh, noile modificări aduse în contextul statului de la Lisabona. Este un lucru bun sau nu? Mulțumesc foarte mult. Domnul Zavaras din Parlamentul Greciei. Așa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια αρχαία ελληνική ρίση σύμφωνα με την οποία αποτελεί αρχή σοφίας των ονομάτων η επίσκεψη. Γι' αυτό θεωρώ ότι... Există un, proie, un proverb grecesc în care spune că președintele e cel care reprezintă inteligența și cred că așa putem să ne conducem și noi discuția de astăzi. Trebuie să încercăm să vedem exact ce înseamnă pentru noi răspunderea democratică. Și intră aici și problema supravegherii. În primul rând trebuie să cădem de acord asupra însemnătății acestor, acestor doi termeni. Nimeni nu poate vorbi despre un birou al procurorului european dacă înainte nu ne asigurăm că asemenea instituție, instituție ar, intra, ar, ar intra în niște uh, instituții deja, care deja să existe. E nevoie de mai multe astfel de instituții la nivel european înainte de a vorbi de un birou al procurorului european. Vorbim despre o perspectivă de viitor, așa cred eu, și aș mai avea o observație. Trecerea de la Eurojustul, cum îl cunoaștem noi astăzi, la dezvoltările viitoare, trebuie să se petreacă foarte concret într-un cadru judiciar corespunzător. Vorbim despre un salt calitativ dar încă nu există condițiile politice, sociale și economice de care e nevoie pentru așa ceva. În, eu am făcut parte din comisia grecească care se ocupa de scandalul cu Zimăț. Și e ceva ce ține de Eurojust, e vorba de criminalitate transfrontalieră. În Grecia au existat niște daune de miliarde de euro în acest caz. Și aș dori să știu ce crede Eurojustul despre această infracțiune. Acest domeniu e unul foarte important pentru spațiul de libertate, securitate și justiție. Și aș dori să știu exact cum se pot urmări astfel de infracțiuni în care sunt implicate companii. Am ajuns într-un asemenea punct. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că au fost ridicate niște aspecte foarte interesante. Văd că și domnul Bronx dorește să ia cuvântul. Aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Forțele de poliție din, stat, din statele membre pot fi uh, implicate într-un uh, caz de infracțiune transfrontalieră care nu a fost considerat ca atare în statul care asigură ancheta și mă gândesc la sistemele care pot fi mai stricte în anumite state decât în altele și atunci acest lucru ar putea, da, um, ar putea duce la diferențe între mesajele politice care sunt transmise în uh, diferitele state membre în funcție, în funcție de cât de rigid, cât de strict este regimul, regimul penal. Se pare că în anumite țări uh, chiar și um, criticile de ordin ideologic sunt luate în considerare în acest sens. S-a sugerat un uh, răspuns pe termen lung atunci când s-a recomandat să um, existe o uniformizare a legislației europene. Mulțumesc. Domnul președinte, după toate aspectele care au fost ridicate, cred că mai avem uh, puțin timp pentru a asculta răspunsurile membrilor de la prezidiu și o să-i rog să fie cât mai conciși posibil. Domnule Williams, mulțumesc. Permiteți-mi să încerc să subliniez sau să extrag două lucruri din contribuțiile extrem de interesante și din întrebările care au fost ridicate aici. În primul rând, ideea de răspundere și de control. Cred că Aici s-a ajuns la un anumit consens în ceea ce privește importanța răspunderii în sensul real al conceptului și nu căutarea unui control um, operativ, adică un control al cazurilor concrete. Și în acest sens trebuie să spun că în cadrul Eurojust există deja membrii naționali care raportează către autoritățile lor naționale și în anumite situații chiar și către parlamentele uh, lor naționale și acesta este probabil un mod de lucru posibil pentru viitor și care păstrează încă distinția între răspundere și control și care în același timp um, subliniază necesitatea parteneriatului între Eurojust și parlamentele naționale și Parlamentul European. În al doilea rând, un alt aspect care s-a regăsit în multe intervenții se referă la biroul procurorului european. În ceea ce privește această problemă, este important să ne aducem aminte din perspectiva Eurojust că acest aspect este în mod clar unul pentru care trebuie luată o decizie politică. Nu Eurojust poate decide aici, acest lucru este foarte clar. Ceea ce poate face Eurojust în ceea ce privește această dezbatere este să contribuie și sperăm în mod util la dezbaterile politice care vor fi lansate legat de necesitatea de a avea sau nu un birou Uh, european, al procurorului european, bazându-ne pe uh, jurisprudență și pe experiență. Când avem de-a face cu cazuri care uh, privesc um, infracțiuni la adresa intereselor financiare ale statelor membre, pentru că probabil acesta va fi domeniul principal pentru procurorul european dacă acesta va fi creat, ei bine, în aceste cazuri există în mod clar probleme de executare a anchetelor și de executare a, și de depunere în aplicare a urmăririi penale și atunci este important ca pe viitor Eurojust să extragă învățăminte din problemele care uh, au rezultat din acest gen de cazuri și să promoveze soluțiile și acele bune practici care de asemenea au fost identificate în timp. Iată, așadar, cele două teme principale pe care le-am extras din întrebările foarte interesante pe care le-ați ridicat. Domnul președinte, mulțumesc, doamnă, domnule Williams, doamnă Weber. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Cred că trebuie să ne uităm la termenii pe care îi folosim și poate și uh, utilizarea limbii engleze aduce o problemă pentru că din câte știu uh, termenul de accountability în engleză nu are neapărat o traducere foarte exactă în toate celelalte limbi și dacă utilizăm termenul de oversight, de supraveghere, de supervizare a activităților, uh, venim în întâmpinarea explicației pe care a adus-o domnul Diaz de Vera când distincția între oversight, între supraveghere și control, ne gândim la faptul că controlul este utilizat numai atunci când analizăm cazurile individuale și asta nu este um, acesta nu este tipul de acțiune pe care dorește să-l aibă Parlamentul European. În același timp însă trebuie să ne gândim și la mecanismele care uh, pe care trebuie să le utilizeze victimele unor proceduri incorrecte pentru a avea acces la noi, la Parlament uh, și, la, și cred că trebuie să luăm în considerare și acest punct atunci când vom avea discuțiile respective. În ceea ce privește biroul procurorului european pentru a încerca să răspund domnului Mulder, trebuie să vă spun că în ultimul mandat în Parlamentul European a existat un sprijin foarte puternic în favoarea unui birou uh, european, uh, un birou al procurorului european. Însă ne-am confruntat cu rezervele statelor membre, nu numai legate de această temă, ci și legate de extinderea competențelor Eurojust și Europol. Și vorbind despre un birou al procurorului european vom avea nevoie și de o legislație penală europeană și pe fond și pe procedură și dacă mă uit la ceea ce am realizat până acum, văd că nu am reușit nici măcar să abordăm într-un, într mod corect conflictul de jurisdicții, conflictul de competențe, din cauza intereselor divergente ale statelor membre. Și dacă ne uităm la activitatea Eurojust, trebuie să fim foarte sinceri când vorbim despre echipele de anchetă comune. Uh, și dacă ne uităm la modul în care a fost adoptată decizia și cum a fost ea modificată apoi, vedem că s-a început prin atribuirea unor competențe sporite Eurojust uh, în momentul modificării deciziei, tocmai prin crearea acestor echipe comune de investigare și până la urmă s-a ajuns la niște competențe de control și de aprobare. Dar Cred că în momentul în care vom vedea modul în care statele membre și Consiliul vor alege să avanseze pe partea de acordare a competenței de inițiere a investigațiilor criminale, cred că abia atunci vom avea o vizibilitate mai clară asupra momentului în care Consiliul va fi gata să accepte ideea unui procuror european. Mulțumesc, doamna Defreni. Domnule președinte, cred că vedem cât de politică este această problemă și cât de delicată. Și dacă îmi permiteți uh, o reflexie mai naivă, au existat uh, dezbateri aprofundate între ministrii afacerilor uh, pe, în, în, în ceea ce privește partea de afaceri externe a Uniunii Europene, ei bine, pe partea uh, care ne interesează pe noi, vedem că aceasta nu a beneficiat de o mm, dezbatere suficientă în lumina reflectoarelor. Vedem că dificultățile sunt în continuare imense și uh, spre regretul meu când aud uh, intervențiile dumneavoastră îmi dau seama că teza suveranității uh, naționale are încă multe de așteptat pentru că uh, se vorbește despre o îngrijorare uh, legată de substituirea procurorilor naționali de către procurorul european și fiecare vrea să rămână să muncească în colțul lui separat. Și atunci, care este viitorul sistemului judiciar european? Acest lucru nu se poate concepe fără înființarea unui adevărat birou al procurorului european, care însă să fie însoțit, așa cum spunea colegul din Grecia, și de un tribunal penal european care să aibă niște competențe reale. Cineva a vorbit despre uh, aspectul uh, controlului parlamentar. Da, tratatul de la Lisabona există și arată că acest parchet european poate fi construit. Cred că rolul Eurojust, până la urmă, spuneam asta și în încheierea prezentării mele, este uh, să își înțeleagă foarte bine locul pe care îl are în sistemul european și în următorii ani, știind că procesul este foarte lung, va trebui să ne preocupăm de o problemă mai largă legată de un adevărat drept penal european, cu toate aspectele pe care le ridică acest punct, pentru că nu există drept fără sancțiune și uh, modul de sancționare și modul de implementare a acestui drept va arăta instrumentele juridice necesare. Mulțumesc, doamnă Dufresne. Cred că am încheiat la timp această sesiune. Vă mulțumesc tuturor și vom trece imediat la sesiunea a patra pentru care invităm la prezidiu pe domnul Gunther Söpens, care reprezintă președinția belgiană, domnul Carlos Coelho, și doamna Anne-Marie Escoffier. Gracias.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 dacă ne permiteți, o să, închid, o să deschidem a patra rundă de discuție sau tablă rotundă și ne întoarcem la început. Este vorba de evaluarea spațiului de securitate, justiție și libertate. Această eh, arie în Uniunea Europeană pe tot cuprinsul Uniunii Europene, implicând toate statele membre și are începutul acum 25 de ani. E vorba de Schengen, ideea Schengen, proiectul Schengen, spațiul Schengen. Iată, cea de-a 25-a aniversare a acordului de la Schengen care a fost adoptată în orașul cu același nume, în Ducatul Luxemburg. la vremea aceea, cinci state membre s-au reunit uh, și de atunci s-a lărgit în permanență spațiul respectiv și astăzi uh, depășește chiar spațiul uh, geografic al granițelor europene. Este vorba de Islanda, Norvegia și Elveția, un subiect extrem de important care uh, a devenit ce ce mai complex de-a lungul timpului. Uh, și avem aici o serie de invitați care vor discuta despre acest subiect. Domnul Günther Soifens, în primul rând, care este președintele grupului de lucru privind evaluarea Schengen în cadrul președinției belgiene. Dânsul va fi primul uh, vorbitor, apoi domnul Carlos Coelho, raportor pentru Schengen la Comisia Libe din Parlamentul European și doamna Anne-Marie Escoffier, doamnă senatoare din Senatul Franței. Domnule Soipens, aveți cuvântul și dacă puteți să vă limitați la 10 minute ar fi extrem de bine. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bună dimineața! Mă numesc Günther Soipens, lucrez pentru ministrul, Ministerul Federal de Profil din Belgia și, cum a spus domnul președinte, eu prezidez grupul de lucru privind evaluarea Schengen. În prezentarea mea de 10 minute, după o scurtă introducere, o să vă prezint un bilanț și o evaluare a spațiului Schengen, um, a, deci spațiului Schengen și mai multe despre mecanismul de evaluare. Am început în 1985, cinci țări, Franța, Germania de Vest, Olanda, Luxemburg și Belgia au hotărât să creeze un teritoriu fără frontiere Astăzi, uh, spațiul Schengen s-a mărit și include o serie întreagă de state membre în care se garantează libertatea de circulație. Elveția este cel mai recent membru al spațiului Schengen, care deci s-a integrat în 2008. Există o situație aparte pentru Regatul Unit, Irlanda și Danemarca, care au acest sistem de opt-in și opt-out, însă nu o să intru în detaliu astăzi. Pe lângă acestea, spațiul Schengen include și alte țări care nu sunt membre ale UE, cum ar fi Islanda, Norvegia și Elveția. Scopul final uh, privind crearea acestui spațiu fără frontiere interne este uh, transpunerea în realitate a ideii de libertate de circulație, păstrând în același timp un nivel sporit de securitate. Recent, Importanța circulației fără granițe a fost subliniată în programul de la Stockholm, dar și în tratatul de la Lisabona. Articolul 67 spune că Uniunea Europeană trebuie să fie un spațiu de libertate, securitate și justiție cu respectarea drepturilor fundamentale și a diferitelor sisteme juridice și tradiții din statele membre. Dezvoltarea acestei zone Schengen aduce o serie întreagă de avantaje, cum ar fi realizarea uh, unei zone sigure, omogene, libere, fără granițe, dar uh, merge dincolo de această chestiune a granițelor interne. Înseamnă realizarea unei date, baze de date comune folosite către toată lumea, uh, poliția transfrontalieră, cooperarea judiciară, uh, eliberarea de vize tip Schengen de către toate statele membre și, bineînțeles, un nivel sporit de protecția a datelor statele membre. Nu o să intru în detaliu privind principiile de la baza zonei Schengen, cadrului Schengen, însă, în următoarele minute, aș, dura, aș dori să vă spun câte ceva despre mecanismul de evaluare care a început în 1998 să fie folosit și mai ales despre rolul eh, Consiliului Uniunii Europene și a grupului de lucru respectiv eh, și a mandatului acestuia. Acest uh, mecanism de evaluare are două scopuri. Pe de o parte, să organizeze evaluările pentru statele membre la zona Schengen, cum este cazul astăzi pentru România și Bulgaria. Este vorba de evaluări din cadrul acelui prim mandat, first mandate, pe de altă parte să efectueze evaluări pentru a verifica dacă membrii din spațiul Schengen încă uh, sunt, uh, conf- se conformează achiului Schengen și dacă mai verifică uh, granițele sau dacă eliberează vize în mod corect. Astea ar fi evaluările din cadrul celui de-al doilea mandat, second mandate. Uh, Spațiul Schengen se bazează pe încredere reciprocă. Statele membre elimină granițele, eh, frontierele interne, însă se asigură că există controale foarte serioase la frontierele externe ale uh, spațiului Schengen. Și uh, evaluarea sistemului se bazează și ea pe, cum am spus, de, pe încredere reciprocă și pe această evaluare de la egal la egal, peer-to-peer. -peer. Am spus deja că mecanismul a luat naștere în 1998 și la acea vreme Comisia Executivă stabilise un comitet permanent de evaluare și implementare a Schengen și ei s-a dat și un mandat foarte clar și care poate fi găsit în documentul SCH COMEX 9826 DEF, iată referința foarte clară privind Uh, mandatul uh, mecanismului de evaluare. Tratatul uh, de la Amsterdam a integrat achiul Schengen în achiul comunitar și în 99 Comisia sau Comitetul Permanent creat cu un an mai înainte, s-a integrat în Consiliul Uniunii Europene și din acel moment mecanismul de evaluare a fost pus în aplicare de către grupul de lucru Schengen, care răspunde în fața Coreper și apoi uh, în fața Consiliului Jai. Cum lucrăm astăzi pentru ca o, o țară să fie evaluată în cadrul uh, mandatului uh, al doilea, celui de-al doilea mandat? Trebuie să existe un calendar Practic, în 2010 am evaluat Austria, Italia și Grecia și continuăm să evaluăm Spania și Portugalia. Iată evaluările din cadrul celui de-al doilea mandat. În primul mandat avem evaluări care continuă și în acest moment ale Bulgariei și României și vom organiza și evaluarea pentru Liechtenstein în următoarele luni. Anul viitor uh, avem țările nordice care vor fi evaluate. Aici înseamnă, asta înseamnă Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia anul trecut a făcut același lucru pentru Belgia, Olanda, Luxemburg, Franța și Germania. Înainte de a începe evaluarea propriu-zisă, statele membre trebuie să răspundă la un chestionar înscris foarte uh, complet care ne dă și niște cifre și statistici necesare. Iată baza de, pe care, de la care se pleacă pentru evaluări. Avem șapte capitole în mecanismul de evaluare. Asta înseamnă că avem șapte programe de evaluare care sunt uh, practic redactate, șapte echipe care sunt trimise pe teren și șapte rapoarte de evaluare care apoi sunt uh, finalizate. Am spus uh, în general, pentru că nu are niciun sens să facem evaluarea la granițele maritime în Austria, de exemplu, sau în Ungaria și nici nu are sens să facem uh, o, să trimitem o echipă specifică pentru acele șapte șapte, metri de graniță de la terminalul Eurostar din uh, Belgia, Bruxelles. Avem, deci, șapte capitole care vizează protecția datelor, pol- cooperarea polițienească, evaluarea granițe uh, uh, interne, granițe maritime, granițe aeriene, tot ce înseamnă viza și evaluarea sistemului SIS de informații. Pentru fiecare capitol se, pre, se, pro, se pregătește, se, se are loc o întâlnire pre, prezidată de președinte, de secretariatul Consiliului, de președinția care urmează în Consiliu, de țara vizată și de comisie. Programul trebuie să fie evaluat, adoptat pardon, de grupul uh, de evaluare Schengen, care poate eventual să modifice programul dacă este cazul. Dacă programul este adoptat, din acel moment uh, se uh, solicită o uh, trimiterea unor, mm, unor experți din statele membre și numărul acestora variază în funcție de tipul de valoare vizat. De exemplu, pentru frontiere avem echipe de la 12 la 15, deci ca număr, dar pentru evaluare de tip SIS, numai 5 sau 6 experți sunt chemați. Programul de evaluare este compus dintr-o pe de o parte prezentări generale și explicații, dar cea mai mare parte sau cea mai importantă parte a acest, acestui program o reprezintă vizitele pe teren. Acolo experții evaluează și uh, observă cum și în ce măsură statele membre sunt, se conformează cu acquis Schengen. Pentru aceste evaluări se folosesc pe de o parte acel hard acquis, tot ce înseamnă acordul Schengen, convenția Schengen, uh, codul frontierelor și viza. Pe de altă parte avem acel soft acquis, adică cataloge de bune practici, recomandări și experiențe uh, din uh, trecut, din evaluările precedente. La sfârșitul misiunii de evaluare avem un raport de evaluare care este redactat și uh, care, în care se uh, precizează neajunsurile, se fac recomandări și, bineînțeles, cele mai bune practici. Bineînțeles că aceste, raport, uh, aceste rapoarte conțin uh, cu precădere Uh, neajunsurile care sunt remarcase, remarcate. Aceste rapoarte sunt supuse uh, discuției în cadrul grupului de lucru și pe baza acestora se uh, procedează la o monitorizare a lucrurilor pentru a se rezolva neajunsurile constatate. Încă de în 2007 și primirea șapte noi membri S-au făcut o serie de îmbunătățiri ale mecanismului sub uh, uh, um, practic la inițiativa președințiilor franceze și cehe și acum și președinția belgiană dorește să continue această muncă de îmbunătățire. În concluzie, aș dori să menționez câteva provocări care ne așteaptă în viitor. Așteptăm cu nerăbdare o propunere modificată a Comisiei pentru a Uh, completa mecanismul de valoare existent. Se va discuta acest lucru în decembrie, din noiembrie încolo. Bineînțeles că în următoarele luni ne vom concentra foarte mult pe evaluarea Bulgariei și României. Este important să suprapunem, să sincronizăm frontierele Schengen cu cele ale Uniunii Europene. În sfârșit, un lucru important în care este implicat și Parlamentul dumneavoastră e vorba de controlul democratic în uh, spațiul de justiție, securitate și justiție. De aceea trebuie să lucrăm împreună cu cele trei instituții, mână în mână, pentru un control democratic profund și, care să nu, și să nu existe conflicte legate de măsurile de securitate și confidențializate. pe de altă parte. Numai împreună putem să punem Europa la treabă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Soipens. Haideți să vedem acum raportorul pentru Comisia Libe, domnul Carlos Coelho. Aveți cuvântul. Da mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i salut pe toți colegii mei din Comisia Libe, pe membrii parlamentelor naționale și, bineînțeles, și pe reprezentanții Portugaliei în această sală. Doresc să vorbesc despre câteva aspecte. 25 de ani de Schengen, evaluarea Schengen și um, extinderea Schengen. Prima parte. O poveste de succes de 25 de ani. S-a spus deja, de 20, acum 25 de ani, 5 state membre s-au reunit pentru a uh, lucra, a lucra împreună. Atunci a luat naștere Schengen. S-au exprimat și anumite critici la acel moment în ceea ce privește mm, libertatea circulației capitalului, uh, și în ceea ce privește libertatea de circulație a persoanelor. De la o Euro Europa a piețelor, prin Schengen s-a ajuns la o Europa a cetățenilor. Acordul Schengen este una din cele mai mari povești de succes ale Europei. E vorba de niște frontiere comune să luptăm împreună împotriva criminalității organizaționale. S-au uh, format diferite instituții care lucrează împreună, cum ar fi Frontex, Europol și Eurojust. Solidaritatea a fost și ea crescută prin fondul pentru granițele externe. Acum sunt implicate 25 de state, 42.673 de granițe maritime și aproape 8.000 de kilometri de frontiere terestre și totul pentru 400 de milioane de cetățeni. În curând, așa cum s-a spus, vom ajunge la 28 de state împreună cu Bulgaria și România și și Liechtenstein va aparține de Schengen. Circulația persoanelor a devenit mai facilă, transportul de mărfuri, comerțul cetățenii europeni au ajuns mai aproape unul de celălalt. Însă, această libertate înseamnă că e, vorbim și de mai multe răspundere. Avem nevoie de reacții comune. Fiecare stat membru este răspunzător pentru controlul de la granița sa și vorbesc acum despre toate statele din Uniunea Europeană. E nevoie să avem încredere unii în ceilalți. Trebuie să avem încredere în capacitățile celuilalt și anume că urmează măsurile și le pune în aplicare așa cum trebuie când vorbim de controlul la graniță. Zona Schengen se bazează pe fiecare stat și cum își face acesta controlul vorbim despre control și despre uh, viteza acestor controle. Un control necorespunzător la granițe duce la amenințarea siguranței în zona Uniunii Europene și în zona Schengen. Statele pot să elibereze vize Schengen, lucrează împreună în domeniul justiției se sprijină reciproc, există diferite agenții care funcționează, astfel încât situația să fie îmbunătățită la granițele externe ale Uniunii Europene. Aspectele comune ale Schengen. Și nu mă refer aici doar la uh, state, ci la uh, instituții. Odată cu tratatul de la Amsterdam a luat uh, a luat ființă Schengen. Și trebuie să vorbesc întâi despre uh, codexul despre granițe. Există un cadru comun pentru agențiile care se ocupă de uh, îngrijirea granițelor Uniunii Europene. Controlele nu pot fi doar îmbunătățite prin această agenție, ci între timp există și un sistem de supraveghere, așa cum a fost acesta prevăzut în acordul de la Schengen. În, și acesta vizează controlul la granițele externe. Dar despre codexul privind vizele. Ne dorim să existe un set comun de măsuri în ceea ce privește chestiunile legate de vize. Să vedem că, ce durată trebuie să aibă, cum, cum ar trebui să fie scurtate sau prelungite aceste vizele. În tratatul de la Amsterdam apar și alte uh, alte prevederi care duc la o mai bună încredere. În 2006 s-au încadrat și alte elemente, cum ar fi datele biometrice, fotografiile și, um, și amprentele. Acest nou program este cunoscut sub numele de VIS. Acest sistem de vize este al treilea cel mai mare după Eurodac și SIS se ocupă de tehnologia informației. E vorba de un schimb de informații între statele membre și între autoritățile naționale. Acestea pot să ceară date pe cale electronică. E unul dintre inițiative, una dintre inițiativele de bază ale Uniunii Europene pentru o mai bună siguranță și stabilitate. Politica comună privind vizele este astfel consolidată Consulatele se află într-o mai bună legătură. astfel încât să nu mai există fenomenul de visa shopping, de cumpărare de vize. În același timp, imigrarea ilegală este, ocupă și ea un loc uh, important în aceste regulamente și astfel regulamentul Dublin 2 poate fi pus mai bine în aplicare. În cazuri de azil și aici există anumite prevederi și siguranța este și a consolidată. Situația privind vizele poate fi mai bine controlată prin toate aceste elemente. Programul VIS a cunoscut însă și niște pași înapoi în ultimul timp. În iunie 2011 ar fi trebuit să intre în vigoare. Dar să trecem acum la SIS. Acest sistem de informații Schengen există încă din anul 1999. Agențiile pot să ceară date, și pot să uh, și pot să lucreze împreună în domeniul judiciar. Se concentrează pe control și de asemenea și pe eliberarea de vize. Are o dublă funcție. Pe de o parte e vorba de protejare și siguranță și pe de altă parte se abordează problema imigrației, ținându-se în continuare cont de libertatea de circulație a persoanelor. Sunt investigate și persoanele dispărute și alte asemenea cazuri. Tot în acest sistem intră și, uh, man- și mandatul european de arestare. Pot fi controlate și persoanele căutate și autoturismele furate. Ce vorba de un sistem cu multe posibilități. Există și SIS-2, astfel încât sis ul să fie mai bine integrat. Acesta ar fi trebuit să intre în vigoare în anul 2007, SIS-2, însă și aici lucrurile nu au evoluat așa cum ar trebui, așa că există un nou program care va fi stabilit săptămâna aceasta și SIS-2 ar trebui să intre în vigoare în anul 2013. Vechiul sistem funcționează în continuare, adică SIS One for All adică o clonă a sistemului național portughez. Acest sistem va intra și el în uh, vigoare și își va avea baza în Franța. Poziția Parlamentului European a fost întotdeauna următoarea. Sistemul de informații Schengen este important pentru Uniunea Europeană și că nu există nicio altă alternativă interstatală. De aceea ne-am hotărât că trebuie să existe acest program SIS-2. Ne dorim să existe o nouă agenție în care să se folosească toate noile posibilități tehnologice. Vorbim de o actualizare spre siguranță și flexibilitate prin introducerea datelor biometrice și altor asemenea aspecte. Să trecem la evaluarea Schengen. Această grupă se numește Cheval, evaluarea Schengen. se evaluează integrarea în Schengen și apoi statele membre sunt controlate, acele state care deja aparțin spațiului Schengen. În practică s-au dovedit următoarele. Uh, ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește controlul celor care vor să intre Schengen. și putem de asemenea să evaluăm situația statelor care deja fac parte din Schengen. În acest an va exista o nouă propunere din partea Comisiei Europene în ceea ce privește valoarea Schengen, astfel încât acesta să fie mai eficient. Transparența, eficiența și coerența sunt importante. Nu putem avea un cadru interstatal pentru evaluare. Trebuie să avem un cadru de evaluare interstatal în ceea ce privește Schengen. Prin tratatul de, Lisabona, de la Lisabona există un mecanism pentru evaluarea Schengen și pentru consolidarea Schengen. Însă nu trebuie să uităm următorul lucru. Spațiul de libertate, justiț, spațiul de libertate și justiție, acesta este protejat nu doar de comisie, ci, și, ci rămâne și la latitudinea statelor membre, care sunt răspunzătoare de siguranță la grane, granițele lor externe. Și aici încrederea joacă un rol foarte important. Să trecem mai departe la dezvoltarea Schengen. S-a spus și înainte că acele state care vor să intre în spațiul Schengen trebuie controlate, să vadă dacă sunt pregătite sau nu să intre în acest spațiu. Procesul de evaluare pentru Bulgaria și România este, se închide acum. La fel se întâmplă și pentru un stat asociat și anume Liechtenstein. Domnule președinte, stimați uh, parlamentari, mă îndrept acum spre sfârșit. Schengen este nucleul spațiului de libertate, securitate și justiție. Aici vorbim de, aici am atins un nivel maxim de integrare. Există foarte multe instrumente comunitare care prin intermediul căruia am ajuns la o cooperare foarte bună. Vă mulțumesc pentru atenție. Marie Mulțumesc. Acum îi dăm cuvântul doamnei Anne-Marie Escofie, senatoare în Senatul Franței. Doamnelor și domnilor, a 25 ani după semnarea la 14 iunie 1985 a acordului de la Schengen, trebuie să recunoaștem că spațiul Schengen este una din marile promisiuni ale Uniunii Europene. Trebuie să ne uităm la acești 25 de ani care au trecut pentru a măsura evoluția geopolitică a unui, teritoriu care, de la cinci semnatari inițiali, s-a extins pentru a acoperi aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, acceptând chiar să acorde statutul de țară asociată pentru trei state care nu sunt membre ale Uniunii și care vor deveni în curând patru. Pentru a implementa principiul uh, inițial de liberă circulație a persoanelor, a fost nevoie să fie precizat acest concept de liberă circulație și să se mm, precizeze de asemenea și obiectivele sale. Au fost necesari zece ani pentru a ajunge la o mm, voință comună de eliminare a mm, frontierelor interne între statele semnatare, și de crearea unei frontiere externe unde sunt efectuate controle de intrare în spațiul Schengen conform unor proceduri armonizate, bazate pe libertate um, și pe protecția ordinii publice. Ce s-a întâmplat în primii zece ani uh, ai uh, creării spațiului Schengen, căderea zidului Berlinului, reunificarea Germaniei, uh, prăbușirea blocului comunist um, și uh, reformele din din Balcani. Și după zece ani de la intrarea în vigoare a Convenției de aplicare a acordului de la Schengen și după intrarea sa în vigoare în 1995, a fost posibilă o nouă aprofundare a acestui sistem în 1997, odată cu achiul Schengen și în 2009 cu tratatul de la Lisabona. Iată ne astăzi, după 25 de ani de la primul acord, bazându-ne pe o moștenire puternică, pe un corp juridic cu consecințe considerabile, responsabile care are ca obiectiv să elimine controalele persoanelor la frontierele interne să definească uh, un uh, sistem comun de um, informații, cum este sistemul SIS. Nu voi dezvolta mai mult aceste măsuri, ci voi reveni la cele probleme care, din punctul meu de vedere, intervin la două niveluri. Este vorba despre implementarea unor măsuri compensatorii de, cu acoperire generală și apoi implementarea unui control democratic întărit asupra spațiului Schengen. Două probleme pe care le-am identificat pentru că au uh, intrat în dezbaterea Comisiei uh, Legislative din Senatul francez din care fac parte. Sistemul uh, informațional Schengen SIS. Este evident că pentru a coordona și armoniza politicile europene de securitate internă în cadrul statelor membre este nevoie uh, să existe un sistem comun de informații. Informații care sunt indispensabile autorităților polițienești, autorităților judiciare care fac parte din toate procedurile de control, de intrare și de ieșire de pe teritoriul european și controlele la frontierele externe, controle aplicate uh, oamenilor și bun, persoanelor și bunurilor. SIS este instrumentul cheie al acestor măsuri compensatorii. Este vorba despre un sistem central interconectat cu baze de date naționale destinate să asigure libera circulație a informațiilor necesare statelor membre pentru aplicarea procedurilor și măsurilor de liberă circulație a persoanelor și bunurilor. Aceste date sunt extrem de sensibile pentru că trebuie să respecte un obiectiv dublu, paradoxal, și anume să aducă cât mai multe informații, protejând în același timp viața privată a persoanelor respective. Și pe acest subiect am depus anul trecut, împreună cu unul din colegii mei, o propunere de lege care să permită o mai bună protecție a datelor cu caracter personal și anticipând revizuirea directivei europene pe această temă. Creșterea numărului de state membre care utilizează SIS, în același timp cu Uh, așteptările din ce în ce mai mari față de instrumentele informatice au dus la voința Uniunii Comisiei Europene în 2001 de a dezvolta un nou sistem de a doua generație pe care domnul Coelho l-a menționat mai devreme, un sistem așadar cu noi funcționalități îmbunătățit bazat pe noile tehnologii. Însă acest proiect nu a văzut încă lumina zilei, a fost întârziat din motive tehnice legate mai ales de multitudinea de informații noi care trebuie colectate. Totuși, trebuie să ne întrebăm care sunt uh, condițiile financiare și tehnice care au decis această migrație de la SIS la SIS 2. Trebuie să ne întrebăm dacă proiectul a fost suficient de bine reflectat înainte, analizat înainte, dacă uh, gestionarea sa a fost suficient de bine stăpânită de comisia care a fost uh, împuternicită în acest sens de către Consiliu. Finanțarea a fost una realistă? Pe toate aceste puncte opiniile sunt împărțite cu atât mai mult cu cât Comisia a recunoscut necesitatea de a acorda încă 13 milioane suplimentare pentru realizarea acestui proiect, care, din punct de vedere global, ar trebui să revină la o sumă de 103 milioane de euro, care nu sunt incluse în cheltuielile proprii ale fiecărui stat membru. Fiecare stat, bineînțeles, um, își dorește ca până în 2013 să se poată face o realizare completă a migrației de la SIS la SIS 1 și apoi la SIS 2. Franța mm, contestă condițiile în care s-a uh, testat acest dispozitiv și insistă ca SIS-2 să păstreze același nivel de performanță și de fiabilitate ca și sistemul actual. Parlamentul European a solicitat un audit din partea Curții Europene pe acest proiect, audit care ar, putea fi realizat în 2011, în ceea ce privește crearea unei agenții de, agenții de gestionare a sistemelor informatice. Franța a constatat dificultăți de implementare a SIS-2, ceea ce a condus uh, Senatul francez către propunerea de a transfera gestionarea noului SIS existe către o agenție ad hoc care să-și aibă sediul la Strasbourg. În prelungirea acestor reflexii, președinția suedeză din 2009 a demarat lucrurile necesare pentru crearea unei agenții care să gestioneze toate sistemele informatice la scară înaltă în domeniul libertății, justiției și securității. În prezent, din câte știu, reflexiile în acest sens nu au dus la un proiect care să răspundă tuturor așteptărilor și constrângerilor statelor implicate. Deși suntem conștienți de necesitatea de a avea un instrument coerent de conducere, gestionare și dezvoltare a sistemelor informatice, totuși ne întrebăm care sunt condițiile în care acest instrument a fost asociat cu dispozitivele de evaluare și de diagnostic uh, gândite de Consiliu și, bineînțeles, regretăm că nu s-a găsit un echilibru între competențele Comisiei și cele ale statelor membre. Perioada de timp necesară pentru migrația către SIS-2 poate deveni o oportunitate pentru implementarea unei metodologii comune acceptate de toată lumea bazată pe promovarea bunelor practici între statele membre. Acum, despre controlul democratic și întărirea acestuia, trebuie să spun că mai mult decât orice altă politică comunitară, implementarea spațiului Schengen, utilizează politici care sunt legate direct de exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și de condițiile esențiale ale suveranității statelor. Ca urmare, este indispensabil ca reprezentanții cetățenilor, Parlamentul European, dar și Parlamentele, Euro- ă, Parlamentele Naționale, să poată exercita un control efectiv asupra măsurilor adoptate. Această exigență este o revendicare susținută deja de multă vreme de către Senatul francez, în repet repetate rânduri adunarea noastră s-a pronunțat în favoarea implicării parlamentelor naționale și a Parlamentului European în controlul asupra Europol și în evaluarea asupra Eurojust. Și voi cita rapoartele colegilor mei, Alex Türk și Jean-Patrick Courtois, care participă astăzi la reuniunea noastră, care printr-o rezoluție au solicitat crearea unei comisii care să fie formată din parlamentari europeni și naționali și să fie responsabilă de monitorizarea activităților Europol. Europol. Aș dori de asemenea să spun că în Franța legea constituțională din uh, 23 iulie 2008 a întărit posibilitățile de exprimare a Parlamentului Național asupra măsurilor adoptate de Uniunea Europeană și trebuie să arătăm că multiplicarea schimburilor de opinii între parlamentarii, parlamentarii europeni și cei naționali va duce cu siguranță la creșterea legitimității și coerenței controlului exercitat de către reprezentanții cetățenilor asupra asupra politicilor implementate în domeniul spațiului Schengen. Și pentru a concluziona, trebuie să subliniem avantajele pe care le-au avut statele membre de pe urma Convenției de aplicare a acordurilor Schengen. Sigur că bilanțul nu este complet satisfăcător, dar acești 25 de ani au permis țărilor noastre pacificate să încerce să uh, avanseze în același ritm, uh, aducând o mai bun răspuns problemelor uh, societăților cu care ne confruntăm, un răspuns care va fi pozitiv numai dacă găsim o solidaritate suficientă și să ne dorim acum ca România și Bulgaria să se alăture în martie 2011 în același spirit și aceleași valori de mm, libertate, securitate și justiție pe care le împărtășesc popoarele noastre. Domnul președinte, președinte, mulțumesc și acum deschidem uh, discuția. Mr. Tsipov from the Bulgarian Parliament. Mulțumesc. Domnul Tsipov din Parlamentul Bulgariei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnilor deputați. În martie anul viitor o să ne alăturăm uh, țărilor prezente în spațiul Schengen și este una dintre prioritățile noastre. Am pus pe picioare o coordonare excelentă între diferitele instituții și uh, eforturile noastre Uh, se uh, fac în direcția îndeplinirii condițiilor Schengen și pentru a asigura acele frontiere externe comune cu o lungime de 226 de kilometri. Între 2007 și 2010 am făcut tot ce era necesar pentru a armoniza legislația noastră cu achiul comunitar pentru a ne asigura Uh, că avem instrumentele tehnice și echipamentele, infrastructurile necesare. Am făcut apel la celelalte țări, le-am preluat bunele practici și și mulțumită inițiativelor guvernului bulgar am uh, prelungit termenele de negocieri privind sistemul pentru a putea fi la cel mai bun nivel și ne-am asigurat că avem și fonduri în ciuda crizei economice. Aș dura, dori să se atragă atenția asupra următorului aspect. Au uh, existat o serie de contracte legate de achizițiile publice care sunt uh, încheiate pentru o sumă de 126 de milioane de euro. Între 2008 și 2010, împreună cu experții europeni, am făcut o autoevaluare și am constatat care sunt neajunsurile, lacunele, am luat măsurile necesare pentru a depăși dificultățile respective. Uh, au existat o serie de rapoarte din partea experților, toate au fost încurajatoare, uh, au subliniat progresele făcute, bineînțeles că au conținut și o serie de recomandări pentru a îmbunătăți o serie de aspecte. De exemplu, o mai bună informare privind monitorizarea măsurilor implementate, uh, iar pe 29 iunie 2010 Parlamentul European a adoptat ultimele norme de punere în aplicare a SIS-2, fixând și termele, termenele de integrare uh, pe care noi, Bulgaria, trebuia să le, și trebuie să le respectăm. Deci, am uh, pus în aplicare toate măsurile necesare pentru a putea, cum spuneam, pentru a putea oferi toate informațiile necesare, ținând seama în același timp și respectând drepturile omului și aplicând toate normele legate de protecția datelor personale. Iată de ce așteptăm cu nerăbdare să intrăm în spațiul Schengen în martie 2011. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, reprezentant al uh, Greciei. Protarhico erotima. Cred că, în primul rând, ar trebui să punem o întrebare abolirea granițelor în spațiul Schengen. Duce acest lucru într-adevăr la niște evoluții noi, tip de 25 de ani, am făcut deja câteva greșeli. Deci, discutăm acum despre o zonă care a luat naștere prin abolirea granițelor. Dar ce se întâmplă exact în acest spațiu? Ce se întâmplă cu cetățenii Uniunii Europene? Este un spațiu pentru ei sau vorbim de un spațiu pe care l-am putea numi un fel de frate mai mare, Big Brother modern? Eu cred că există o greșeală o greșeală care are de-a face cu faptul că nu s-au ținut destul cont de încălcarea drepturilor, a drepturilor omului în statele membre. Cred că nu există o părere comună în ceea ce privește eficiența sistemului de evaluare a Schengen. Acesta nu există pentru acești 25 de ani. Cred că lucrurile trebuie evaluate așa cum trebuie. Din acestea reiese următoarea întrebare. Cum pot statele membre și Uniunea Europeană să spună că sistemul Schengen, care se află la uh, nucleul Uniunii Europene, este chiar baza Uniunii Europene. Cum se poate afirma așa ceva? Uniunea Europeană e scopul principal, dar nu se pune întrebarea cu ce, de ce sunt preocupați cetățenii din Uniunea Europeană și aceasta ar trebui să fie o prioritate. Vorbim de protejarea cetățenilor uh, împotriva diferitelor tipuri de infracțiuni. Vorbim de tot felul de activități, despre terorism, despre criminalitatea organizată. De aceste fenomene trebuie să-i protejăm pe cetățenii europeni. Reușim prin Schengen să facem așa ceva? Am auzit că și Elveția este implicată și mă întreb ce poate să facă Elveția, cum poate acționa în acest spațiu dacă Elveția încă nu dă datele care i s-au cerut cu privire la conturile bancare a unor oameni care se află sub procedura de urmărire penală. Cred că este o încălcare gravă a libertăților și a ideii Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Enciu, Comisia Liberă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh... Mulțumim pentru prezentările făcute aici și, și eu la rândul meu consider că Schengen este unul dintre cele mai puternice simboluri ale capacității Uniunii Europene de a îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor ei și în același timp, așa cum a spus și colegul Coelho mai devreme, este cel mai de succes și concret rezultat obținut de Europa Unită în ultimii 30 de ani spațiul de libertate, securitate și justiție european nu poate să existe fără această liberă circulație a cetățenilor ei. Sistemul uh, Schengen de evaluare simplu, efectiv și transparent, eu cred că permite garantarea și va permite în continuare garantarea securității și consolidarea uh, acestui principiu de încredere reciprocă între statele membre uh, pentru menținerea și consolidarea acestui spațiu Schengen. Profit de faptul că la prezidiu este prezentă și doamna Escofie din partea Franței și voi, face, voi pune o întrebare referitoare la uh, faptul că și la ceilalți prezenți, considerați că evenimentele care s-au petrecut nu cu mult timp în urmă în Franța pot pune oarecum sub semnul întrebării uh, valabilitatea acestui spațiu Schengen, mai ales că guvernul francez, probabil la supărare, a avertizat România că îi va bloca accesul uh, în primăvara viitoare la spațiul Schengen. Uh, Poate a fost, știu eu, ceva la supărare, dar trebuie să luăm în considerare și acest lucru, ținând cont de faptul că în Consiliul Uniunii Europene uh, eliminarea, votul pentru eliminarea controlului la frontieră este, trebuie să fie unanim și considerați că este normal acest lucru sau posibil mai degrabă, mai degrabă sau se va lua numai se va lua în considerare numai uh, raportul uh, grupului de lucru uh, Schengen Evaluation privind statul de pregătire a României pentru îndeplinirea condi condiționalităților conform normelor de aderare și achisului Schengen. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Domnul Sefci, Senatul Republicii Cehe, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, Mulțumesc pentru cuvintele introductive. Republica Ceha este, este una dintre ultimele țări care s-a alăturat spațiului Schengen și consider că cetățenii noștri sunt mulțumiți de acest lucru. Impactul psihologic este foarte mare. Călătorești în afara țării și nu mai suferi controlele de frontieră. Te simți integrat într-un anumit spațiu cetățenii cehi uh, uh, știu că există uh, foarte uh, mulți cetățeni care sunt uh, în zonele transfrontaliere și care pot să se stabilească acolo mulțumită spațiului Schengen. Este vorba până la urmă de un principiu de uh, încredere reciprocă. Însă, uneori, cetățenii cehi nu respectă așa cum trebuie drepturile celorlalți. Uh, se mai întâmplă. Eu uh, îmi amintesc uh, însă și de cazuri în care cetățenii nu sunt respectați la controlele de la frontieră. Eram într-un autocar la un moment dat, ne-au dat jos din autocar și au început să ne controleze, să desfacă toate bagajele. Era vorba de o călătorie în scop privat și cred că astfel de controle, cum s-a întâmplat, nu sunt uh, pozitive pentru uh, mentalul cetățenilor noștri și ar fi bine să nu existe astfel de controle uh, practicate în acest uh, sens, în acest fel. E bine că sunt controle, dar nu făcute așa. Mulțumesc, domnul Galzeschi. Senatul Poloniei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun că înțeleg ce a spus colegul din Grecia, sau poate că nu înțeles suficient ce dorește dânsul să refacem granițele interne din Uniunea Europeană. Dânsul a vorbit despre Frontex, dar cred că aici e vorba de lărgirea spațiului Schengen și protejarea frontierelor externe. Polonia este interesată să se asigure că are uh, un trafic transfrontalier uh, fără uh, verificări la frontiere, traficul transfrontalier Polonia-Ucraina Um, dar și Kaliningrad, uh, uh, zona aceea autonomă. Ne interesează acest lucru. Ei bine, această abordare este cu mai cu seamă importantă din punctul de vedere al comunicațiilor și comunicării pentru că, practic, Uniunea Europeană astfel se apropie mai mult de acele țări care încă se află la ușa sa, care încă nu au aderat. Și cred că spațiul Schengen permite, ne permite să ne apropiem de acele țări. Și cred că ar trebui să uh, le dovedim, uh, trebuie să le dovedim cetățenilor, cetățenilor din afara Uniunii Europene, din aceste țări, că ei se găsesc totuși în Europa și nu în Asia. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iotova, Comisia Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Sepens Ați vorbit despre rapoartele privind Bulgaria și România. Care este situația în acest moment? Echipele dumneavoastră lucrează pe aceste, aceste rapoarte chiar în acest moment. Și care vor fi termenele de evaluare pentru ultima fază? Pentru ca să știm în ce măsură aceste țări au îndeplinit condițiile de aderare sau de intrare în spațiul Schengen. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Ernst din Comisia Libe. Da, mulțumesc. Vreau să menționez două aspecte. S-a lăudat foarte mult uh, acordul Schengen, dar Schengen este nici mai mult, nici mai puțin decât un cadru. Un cadru pentru statele membre în ceea ce privește libertatea de mișcare. Cred că trebuie să privim lucrurile din punct de vedere realist. Cum uh, stabilim acest cadru? Asta e a doua întrebare. Cetățenii își pun întrebări în legătură cu traiul lor, cum poate fi acesta îmbunătățit și trebuie să înțelegem foarte clar că Schengen este un cadru, dar lucrurile nu sunt încă complete. Așa că trebuie să ne ancorăm din nou în realitate dacă dorim să vorbim despre această chestiune. Un al doilea punct, SIS 2. Știți că este foarte controversat, atât din motive financiare cât și tehnice, dar și din motive politice. Trebuie să adăugăm acest lucru. Dacă ne uităm la ce date vor fi colectate în cadrul acestui sistem, și vreau să pun următoarea întrebare. Săptămâna trecută, Comisia pentru Bugete din Parlamentul European a hotărât următorul lucru. Să uh, nu acorde fonduri mai multe pentru SIS-2 adică mijloacele pentru anul 2011 pentru SIS-2 nu vor exista. Ei uh, au pus la îndoială calendarul care a fost pregătit și astfel dezvoltarea acestui program este pusă sub semnul întrebării. Doamnelor și domnilor experți, întrebarea mea este următoarea. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea SIS-2 sub aceste condiții? Eu sunt foarte sceptică în această privință. Mulțumim, spune domnul președinte, doamna Danoca, din Comisia Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi folosi de această ocazie pentru a pune o întrebare reprezentantului Consiliului, domnul Sipens. E vorba de o nouă abordare a zonei Schengen. Două state membre ale Uniunii Europene nu sunt membre Schengen, Marea Britanie și Irlanda. Știți că nu putem nici măcar să armonizăm cerințele în ceea ce privește trecerea granițelor care există în aceste două state membre și între acele state membre care se supun regulamentului primind vizele. Însă se fac anumiști pași în Consiliu în privința acestor două state membre. O armonizare în aceste zone a libertății de circulație a cetățenilor. Intervine aici chestiunea rezidenței permanente, acelor cetățeni care își au reședința permanentă în zona Schengen, dar sunt uh, cetățeni uh, ale unor state terțe. Se face ceva pentru a îmbunătăți această situație? Uh, atunci când vorbim de mișcare între cele două state membre, mă refer la Marea Britanie și Irlanda pentru această categorie de oameni și viceversa, să intre în zona Schengen uh, cei care și-au reședința permanentă în unul dintre aceste două state. Mulțumesc! avem timp să ascultăm răspunsurile experților noștri. Sugerez să mergem în aceeași ordine ca în prima rundă. Întâi, domnul Soepens, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc. Voi vorbi acum voi vorbi acum în limba mea. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile și reacțiile. Mi-am uh, notat câte ceva și voi încerca să vă răspund pe scurt. Un element din prezentarea domnului Coelho în ceea ce privește evaluarea țărilor care fac deja parte din Schengen. Aș dori să spun că evaluările sunt făcute după primul și după al doilea mandat. Sunt luate foarte în serios, nu e vorba de niciun fel de evaluare superficială. Al doilea mandat înseamnă că Belgia a fost evaluată anul trecut și vă asigur că această evaluare s-a făcut așa cum trebuie. În ceea ce privește observațiile colegului din Grecia, privind informațiile despre criminalitate și așa mai departe. Eu vorbesc ca președinte a grupului de lucru, avem un mandat foarte clar și anume evaluarea ratei criminalității nu face parte din mandatul nostru. Până acum nu puteam să evaluăm acest factor independent. Și acum în ceea ce privește termenele pentru Bulgaria și România. Evaluările sunt încă pe parcurs, va mai dura un timp, încă nu s-au închis. Și apoi despre evaluarea SIS. În acest an, evaluarea SIS trebuie să fie închisă și va exista um, a, există un termen 6-12 decembrie, la sfârșitul anului, pentru evaluarea SIS-2. Și apoi întrebarea legată de Marea Britanie. Există aici foarte multe aspecte speciale care sunt la latitudinea statelor membre când ceva se schimbă la nivel de stat membru, acest lucru nu e în mandatul nostru, se află în afara lui și de aceea grupul nostru de lucru nu se poate ocupa de asemenea aspecte. Acestea au fost răspunsurile mele la ceea ce mi-am notat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Carlos Coelho. Mulțumesc, domnule președinte. Trei puncte. În primul rând, în ceea ce privește pe prietenii noștri greci. Nu regret decizia de a aboli granițele interne. Cred că a fost un lucru bun, bun pentru Europa, bun pentru cetățeni, din motivele pe care le-am menționat în prezentarea mea. A fost bine pentru libertatea de circulație, pentru turism. Cred că viața ar fi mai dificilă pentru cetățenii europeni dacă ar exista din nou granițele interne. Nu cred că aceasta e decizia potrivită. Nu aș sugera să facem o comparație între uh, sistemul de evaluare Schengen cu Big Brother, fratele cel mare. Dacă cineva dorește să intre în Portugalia pe, la o graniță externă, acest lucru înseamnă că încearcă să ajungă în Spania, în Franța și așa mai departe, pentru că mai departe nu există granițe interne la granița portugheză, ar trebui să se știe clar cine e această persoană, să aibă informații trimise de alte state membre. Dacă nu, nu putem să asigurăm un nivel ridicat de securitate, acel nivel pe care ni-l dorim. De câte ori vorbim despre noi tehnologii, întotdeauna există următorul pericol. Un pericol de a deveni un nou Big Brother de aceea avem reguli stricte în ceea ce privește protecția și protecția. Cred că ar trebui să fim mândri de regulile pe care le avem și de modul în care le punem în aplicare. A doua generație SIS, SIS 2. Aș dori să subliniez ceea ce s-a spus deja și anume faptul că Parlamentul a hotărât să înghețe mijloacele financiare pentru acest program. Sperăm că vor, vom putea totuși să uh, dezghețăm acești bani dacă Comisia Europeană ne va da toate informațiile pe care le cerem. După părerea mea, avem nevoie de SIS 2. E nevoie de acest program din multe motive, dar mai ales din motive de securitate. Am vorbit pe scurt, pe scurt în prezentarea mea și despre acest aspect. Vor exista în acest sistem datele biometrice. Ne confruntăm acum cu o problemă la granițele noastre, cu problema John Smith, așa o numim noi, adică atunci când oprim pe cineva care are același nume cu o persoană care apare deja în sistem. Dacă există un Carlos Coelho în acest sistem și eu mă duc mă duc la o graniță, atunci sistemul va spune Carlos Coelho e periculos, dar nu, sunt, nu e vorba de mine, e vorba de un alt Carlos Coelho. Dacă în SIS există acele date și au amprenta mea, eu pot să dovedesc că nu sunt acea persoană din sistem asupra căreia persistă anumite bănuieli. Deci introducerea datelor biometrice e un mod de a lupta împotriva identităților false și a criminalității în Uniunea Europeană. interconectarea alarmelor și acesta este un bun uh, mod de a îmbunătăți securitatea. Acum există următorul sistem. Există o, un vehicul care a fost furat. Noi putem să întrebăm sistemul dacă mașina pe care, care trece granița e furată sau nu, însă alte informații nu există. Prin interconectare putem face legătura între mașină, o persoană și un tip de infracțiune. Deși eu nu sunt polițist, înțeleg care e abordarea poliției. E, diferit, e diferită când vorbim despre o mașină care este furată sau când această, acea mașină este legată de, o, de criminalitate organizată, de un grup, de un astfel de grup. Acest tip de informații vor exista în a doua generație a programului SIS, de aceea este atât de important SIS-2. Și ultimul răspuns pentru doamna Iotova, colega noastră din Parlamentul Bulgariei, cu privire la aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen. Am avut plăcerea să-i primesc aici, în Parlamentul European, pe vice să-l primesc pe viceprim-ministrul Bulgariei, care în același timp este și ministrul de interne. Și am spus că pentru Parlamentul European avem o prioritate politică. Ne dorim ca Bulgaria și România să se alăture spațiului Schengen, pentru că facem parte din aceeași familie europeană. Aceasta este voința noastră politică. Însă, atunci când vorbim despre Schengen, voința politică nu este suficientă. Uh, este nevoie și de o aprobare prin sistemul de evaluare și vorbesc aici cu libertatea pe care mi-o dă faptul că Parlamentul European nu este implicat în acest mecanism de evaluare, este un mecanism interguvernamental care acum se află în responsabilitatea domnului Cupens. Statele membre trebuie să verifice dacă condițiile sunt respectate. Așadar, trebuie analizate toate criteriile și acest lucru trebuie făcut trebuie aprobat în, în unanimitate. Și în ceea ce privește Bulgaria și România, tocmai asupra acestor două state cade responsabilitatea de a arăta că, de a dovedi că sunt în măsură să se asocieze pe deplin spațiului Schengen. Trebuie asigurat un nivel înalt de securitate pentru că încrederea reciprocă este absolut necesară aici. Trebuie să fim siguri că tipul de control pe care România sau Bulgaria le, îl va face la frontiera bulgară sau la frontiera română va respecta aceleași criterii de calitate ca și în celelalte state membre. Și sper că evaluarea uh, se va finaliza cu bine și că veți putea să vă alăturați cât mai repede spațiului Schengen. Mulțumesc! Obrigado, signor Coelho. Mulțumesc, domnule Coelho. Doamnă Escofie, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde mai ales pe un anumit punct, însă de la început aș fi dorit să spun cât uh, de mult um, am subliniat cu toții că cetățeanul se află în centrul demersului european, în centrul demersului Schengen. Acesta, aceasta este valoarea noastră fundamentală, protecția și garantarea libertății cetățenilor europeni. Acesta este mesajul nostru. Voi încerca să vă prezint poziția statului francez privind acele evenimente recente despre care ați vorbit, care știu că au provocat durere în rândurile anumitor țări prietene, uh, însă aș dori să vă spun că astăzi în Franța am uh, descoperit uh, un grup de 11 milioane de cetățeni, uh, dintre care 9 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în condiții uh, mizerabile. Persoane care în propriile lor uh, țări sunt discriminate și pentru care trebuie să facem eforturi în sensul, în sensul integrării. Și aș dori să subliniez că guvernul nu și-a menajat eforturile în acest sens deja de mai multe luni sau chiar de mai mult timp, pentru că foarte des am uh, trimis uh, emisari la București care s-au întâlnit cu ministrul um, român responsabil de integrarea romilor români. Și astfel, România s-a angajat să pună la dispoziția prefecturii de poliție din Paris, este numai un exemplu, dar este important pentru că este simbolic, deci să pună la dispoziția acestei prefecturi patru funcționari care sunt responsabili de combaterea rețelelor de traficanți. Am, uh, așadar, am, am implementat deja un început de cooperare cu o preocupare comună de respectare și de redare a demnității acestor populații dificile. Și Franța, s-a exprimat în acest sens în repetate rânduri și recent. Guvernul a spus acest lucru cu tărie, a afirmat că a dorit întotdeauna să aplice în mod deplin dreptul european. Poate că au existat anumite stângăcii de limbaj și mă veți ierta că nu voi merge mai departe de atât, dar am înțeles mesajul dumneavoastră și fiți sigur că îl voi transmite mai departe. În orice caz, astăzi, fiecare stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru a obține respectarea drepturilor și statul de origine este cel care trebuie să-și asume propria responsabilitate față de proprii săi cetățeni. Libertatea de circulație consacrată prin articolul 3 al tratatului nu constă în um, renunțarea uh, la proprii săi cetățeni într-o situație de, de de criză, ci din potrivă, ei trebuie ajutați să-și regăsească o adevărată demnitate. Și toate aceste acțiuni au fost conduse, cred eu, prin intermediul unei bune coordonări și a unei bune înțelegeri între statele noastre și cred că pe viitor va trebui să dăm dovadă de generozitate pentru a uita ceea ce s-a întâmplat și în următoarele etape guvernul francez va încerca cu siguranță să-și aducă un sprijin puternic și deplin și acest lucru a fost demonstrat prin uh, comunicarea planurilor globale și a ajutoarelor financiare care vor fi uh, puse în aplicare de către guvernul francez, prin care se va verifica de asemenea că fiecare cheltuială va fi cu adevărat efectuată în favoarea acestor populații uh, defavorizate pentru ca ele să-și poată regăsi demnitatea. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru că ne-am făcut treaba și asta la timp. Am reușit să finalizăm cele două sesiuni care erau programate pentru această dimineață și acum putem demara sesiunea de închidere a acestui seminar de două zile, care va include niște luări de cuvânt de concluzii. O invit alături de mine pe doamna Olga Zrihan, senatoare în Senatul Belgiei. Împreună vom trece așadar la ultima parte a seminarului nostru și vom uh, deschide discuțiile.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 parlamentari, încă o dată doresc să vă mulțumesc pentru cooperare. Vă rog să vă așezați. Acest lucru ne va ajuta să putem deschide această sesiune finală a seminarului nostru. Este vorba despre sesiunea de închidere, la care membrii parlamentelor pot în continuare participa, pot lua cuvântul după cele două um, runde de concluzii pe care le vom asculta imediat. În primul rând, eu însumi în calitate de președinte al Comisiei pentru Libertăți Civile voi încerca să fiu concis pentru a vă permite tuturor să vă faceți uh, planurile de întoarcere în țările dumneavoastră, pentru că știu că veniți cu toții din diferite state membre și încă o dată profit de această ocazie pentru a-mi arăta aprecierea față de privilegiul pe care l-am avut, onoarea și plăcerea de a vă avea aici printre noi la Parlamentul European. este una din competențele Comisiei Libe și anume de a organiza deliberări comune și schimburi de opinii între membrii parlamentelor naționale din Uniunea Europeană și Parlamentul European însuși. Așadar, sesiunea noastră de închidere își propune, nu își propune să redeschidă discuțiile sau să aducă noi elemente de evaluare, pentru că acestea au fost suficient de prezente și prezente așadar într-o discuție extrem de interesantă și de bogată. Și aș dori pentru moment să împărtășesc cu dumneavoastră în aceste concluzii propria mea înțelegere asupra acestei noi faze conceptuale și operaționale în care suntem implicați în această perioadă. Suntem uh, pe cale de a scrie un nou capitol al procesului european și cred că etapa cheie este, a fost intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, pentru că acest lucru a însemnat foarte mult. După tratatul de la Lisabona, întregul spațiu de libertate, securitate și justiție care fusese creat pentru prima dată în Uh, cu ocazia tratatului de la Amsterdam în 1997 a devenit un uh, obiectiv european complet de sine stătător prin care se stabilește o interacțiune permanentă între nivelul european și cel național, ceea ce înseamnă o interacțiune între Parlamentul European și Parlamentele Naționale pentru o mai bună protecție a libertății, securității și justiției în beneficiul cetățenilor europeni. Drepturile fundamentale sunt un element al, acestei, al acestui sistem adus prin tratatul de la Lisabona. Carta drepturilor fundamentale este un, o componentă a tratatului de la Lisabona care nu trebuie niciodată neglijată. Tratatul de la Lisabona Bona nu este numai o versiune întărită a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, ci și o reafirmare a Cartei Drepturilor Fundamentale ale omului. Obligațiile aduc cetăț- cetățean, îl aduc pe cetățean în centrul construcției europene promovând uh, spiritul de răspundere democratică prin care acțiunile noastre să devină mai eficiente și de aceea este important să aplicăm foarte bine, mai ales principiile de subsidiaritate și proporționalitate, care sunt perfect justificate în acest domeniu al întăririi relațiilor între parlamentele naționale și Parlamentul European. Și atunci trebuie să lucrăm împreună, trebuie să să, să continuăm pe acest drum și acest dialog s-a dovedit extrem de eficient. Iar organismele implicate în această misiune, mai ales COZI, trebuie să fie complementare cu structurile de la nivel național și de aceea este important uh, în momentul în care definim legislația europeană să profităm și de contribuțiile naționale și de aceea um, salutăm intervențiile care au avut loc aici, chiar dacă ele au fost uneori critice, pentru că a fost nevoie să discutăm și aceste elemente de critică și am făcut asta în aceste două zile de seminar. Am demonstrat că intrăm într-o nouă etapă uh, a cooperării operaționale între noi, mai ales în ceea ce privește constelația de agenții implicate în spațiul de libertate, securitate și justiție. Aceste agenții sunt instrumente esențiale pentru întărirea cooperării între statele membre și acțiunea lor trebuie să fie încadrată printr-o strategie coerentă care să evite suprapunerile, să pună accentul pe proporționalitate și pe cooperare, pe solidaritate operațională, de care trebuie să profite fiecare stat membru. De aceea este fundamental ca această cooperare operațională să se afle sub o supraveghere parlamentară strictă de la început până la sfârșit, atât la nivel european cât și la nivel național, și asta de fiecare dată. Ceea ce înseamnă că Comisia trebuie să accelereze procesul de lisabonizare a acestor agenții și a acestor instrumente pentru ca propunerile legislative să fie gata înainte de sfârșitul anului 2011, adică cu doi ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Știm că negocierile sunt în curs, știm că este nevoie de timp, că nu va fi ușor, însă el ar trebui să se încheie undeva la jumătatea anului 2013. Pentru acest proces de lisabonizare, în ceea ce privește pilonul 3, se prevede un termen de 5 ani, însă acesta nu ar trebui să fie utilizat până la capăt trebuie să încercăm să finalizăm procesul cât mai repede. Însă, în același timp, cerem celorlalte instituții și statelor membre să identifice soluții pragmatice pentru a transmite informațiile necesare atât la nivel european cât și la nivel național pentru aplicarea acestui principiu al supravegherii democratice pentru a îndeplini această misiune în beneficiul cetățenilor pe care îi reprezentăm, noi ca parlamente naționale și respectiv europene. De aceea propun ca toți participanții la această conferință să facă tot ce este posibil pentru a păstra contactul cu Comisia Libe și cu Parlamentul European pentru a continua această colaborare în mod informal și pentru a avea un schimb de informații uh, regulat. În acest scop, propuneri să avem o următoare reuniune de follow-up a acestui gen de conferințe și în cadrul următoarelor președinții europene în același cadru, verificând ce s-a îmbunătățit și ce mai trebuie îmbunătățit. Și în final, trebuie adăugată o, o valoare politică tuturor evaluărilor care s-au făcut în legătură cu agențiile implicate în uh, spațiul de libertate, securitate și justiție. Europol, Eurojust, Frontex, instituțiile din uh, spațiul Schengen. Pentru că suntem cu toții membri ai diferitelor parlamente și vorbim despre controlul Parlamentului și atunci trebuie să ne aducem aminte că înainte de toate suntem cetățeni europene. E vorba aici despre spiritul civic european, despre uh, ceea ce a adus tratatul de la Lisabona. Și aici nu e vorba numai despre piețe, despre piețele interne, despre o monedă unică. Succesul ideii europene, succesul, procesul european nu depinde de succesul piețelor sau al monedei unice, ci de succesul implementării acestei idei centrale a cetățeniei europene. Și aici trebuie să facem progrese. După cum s-a subliniat în repetate rânduri, există o mare confuzie în acest sens. Toate instituțiile și agențiile care intervin în spațiul de libertate, securitate și justiție nu vor înlocui responsabilitățile statelor membre în acest domeniu de acțiune, ci trebuie să furnizeze o posibilitate de cooperare și de coordonare. Sunt niște instrumente de cooperare și de coordonare. Și nu vor interfera cu competențele de acțiune ale statelor membre, ci le vor reuni în jurul unor obiective și sarcini comune. Pare un obiectiv dificil de atins, dar de fapt s-au făcut multe progrese într-o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că nu de mult a început acest proces, așa cum ni s-a amintit, acum numai 25 de ani când s-a făcut primul pas prin intermediul sistemului Schengen, care a fost creat de 5 state membre și care acum acoperă aproape întreg teritoriul european și merge chiar dincolo de granițele europene, având în vedere că anumite state care nu sunt membre participă la convențiile legate de uh, Schengen. Și uh, s-au făcut progrese care arată ce trebuie, uh, cum trebuie continuat. S-a spus clar în acest seminar, există rezistențe la nivel național, Aceasta, acesta este obstacolul principal pe care trebuie să-l depășim. Au fost, uh, pus, au fost uh, date câteva exemple și mă gândesc la biroul procurorului european. Într-adevăr, în uh, cadrul președinției spaniole s-a organizat un seminar care a vizat evidențierea acestei instituții extrem de importante care era așteptată în urma tratatului de la Lisabona, pentru că ea se încadrează în logica europeană și anume reunirea problemelor de natură comună și identificarea de soluții care pot veni numai la un nivel cu adevărat european. Și nu se spune că este nevoie neapărat de un cod penal comun european sau de o legislație penală comună europeană, dar este clar că este nevoie de convergență, este nevoie de o punere în comun uh, a conceptelor juridice, a experiențelor și a instituțiilor din acest domeniu pentru a identifica niște linii comune care definesc comportamentele ce trebuie puse uh, sub acuzare într-un efort comun atunci când vorbim despre criminalitatea transfrontalieră, despre amenințările transfrontaliere care depășesc capacitățile statelor membre la nivel propriu. Sigur, există multe dificultăți care trebuie gestionate, care trebuie depășite și ultimul meu punct se referă la importanța atitudinii noastre și a capacității noastre de a lucra împreună uh, pe acest drum, pe această cale, nu numai la nivel tehnic, care, nivel care este extrem de exigent, este foarte important, avem de-a face cu un domeniu de acțiune foarte complicat. Nimeni nu are nicio îndoială aici. Și în plus, tratatul de la Lisabona nu a ușurat deloc lucrurile, din potrivă gradul de complexitate, uh, mecanismele instituționale care sunt uh, uh, prevăzute prin tratatul de la Lisabona sunt și mai exigente decât până acum. Trebuie să lucrăm împreună, trebuie să învățăm cum să ne reunim eforturile în mod periodic pentru ca ele să aibă o semnificație, o utilitate practică pentru pașii pe care trebuie să-i facem în beneficiul drepturilor cetățenilor noștri. Dar nu mă refer numai la nivelul tehnic, ci și la cel politic. Trebuie să facem tot ce putem pentru a comunica, pentru a pentru a-i face pe oameni să înțeleagă mai bine ce se întâmplă aici. Ieri și astăzi am văzut că există o oarecare confuzie, există neînțelegeri și uneori trebuie noi înșine să clarificăm lucrurile între noi, să vedem ce este adevărat și ce nu este adevărat în legătură cu tratatul de la Lisabona, în legătură cu instituțiile despre care vorbim, agențiile, ce este adevărat despre Frontex, ce este adevărat despre Frontex, despre, uh, despre Schengen. Și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a transmite aceste informații către cetățenii noștri care chiar habar nu au ce se întâmplă aici. Așadar, trebuie să comunicăm cu cetățenii pentru ca ei să înțeleagă că ne pasă de ei, că totul îi privește, totul este legat de drepturile fundamentale și cetățenești și că mecanismul de conciliere interinstituțională și interparlamentară uh, este extrem de complicat, dar are ca singur obiectiv să vină în beneficiul acestor cetățeni. Și acum îi dau cuvântul doamnei Olga Zirion, care este senatoare în Senatul Belgiei și după aceea vom lansa o dezbatere finală. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și permiteți-mi în, în, calitate de fostă deputată parlamentară și membră a LIBE însă în calitatea mea de actuală lucrez la nivelul statului federal, dar și la alte niveluri de luare de decizie în Belgia. Și cuvintele pe care le-am auzit aici sunt foarte importante. Uh, acest sentiment de opacitate, de neînțelegere a legislației europene este foarte prezent, mai ales când vine vorba de tot ce înseamnă securitate și cetățenie Știm că există dificultăți uh, majore în Uniunea Europeană de a recunoaște noi înșine faptul că e nevoie de reformă, e nevoie de transformări la nivelul teritoriilor, la nivelul economiei, dar când vine vorba de protecția libertăților cetățenilor, E bine, aici voința de transparență și de responsabilitate nu este foarte clară în ochii cetățenilor. Uh, ne putem bucura de faptul că în sfârșit se consideră că există o societate, o necesitate fundamentală de a asocia într-un același demers Parlamentul European și cele naționale. Controlul democratic uh, merge în paralel cu întărirea capacităților operaționale ale agențiilor Europol, Eurojust, pentru că între momentul în care acestea au fost create și situația de față a trecut timpul situația s-a schimbat foarte mult. Așa că, în ce, în ce privește controlul democratic, este foarte important ca Europolul să rămână uh, transparent, democratic, atât în fața statelor membre, nivelul Consiliului și așa mai departe, cât și în fața parlamentelor naționale și Parlamentului European. Însă se știe că uneori uh, există o senzație că guvernele sunt preponderente față de parlamente ca influență, iar când vine vorba de Parlamentul European uh, și Europol, nici aici lucrurile nu sunt foarte clare uh, în ce privește împărțirea prerogativelor și așa mai departe. Când vine vorba de parlamentele naționale, uh, Există această problemă legată de lipsa de capacității de control. Um, în trecutul recent am vorbit despre întărirea acestor capacități, uh, suplimentarea acestor fonduri uh, pentru parlamentele naționale. Sperăm că prin tratul de la Lisabona avem în sfârșit, o bază care nu mai împiedică parlamentele naționale să controleze Europolul. Însă nu avem încă regulamentele clare care vizează sarcinile, finanțarea, prerogativele, modalitățile de control de către Parlamentul European plus Parlamentele Naționale. Deci tot atâtea uh, lucruri uh, prevăzute, însă în ciuda acestor lucruri tot trebuie să răspundem la întrebarea la modul în care ne vom organiza între noi, Parlamentul European, Parlamentele Naționale, o chestiune absolut importantă. Trebuie ca acest control să fie mai pertinent, mai eficient dar să nu uităm nici mesajul politic pe care îl dăm, pentru că nu e vorba de un exercițiu tehnocratic, uh, ci e vorba aici de o valoare adăugată de natură pur politică care vizează drepturile cetățenilor, dar și capacitatea noastră de a oferi cetățenilor acces la informații generale și de mai bună factură. E vorba până la urmă de încredere atât în ce privește relația între statele membre și parlamente, cât și relația respectivă cu Parlamentul uh, European. Da, avem un control de natură bugetară, însă întrebarea se pune dacă el este, uh, ar trebui să fie central în demersul de control democratic, poate în anumite aspecte, însă în general mai trebuie să vedem uh, cum uh, și în ce măsură parlamentele naționale microfon Voilà. Da, deci să vedem și să dezbatem dacă nu cumva nu avem nevoie de o comisie mixtă, Parlament European, Parlamente Naționale și uh, cât de des ar trebui să se întâlnească această comisie, care ar fi prerogativele sale, dacă nu cumva la nivelul fiecarei adunări naționale sau parlament național să nu existe și un membru al Europol sau detașat. Uh, iată o serie de întrebări care trebuie, făcut, uh, trebuie rezolvate. Este păcat că ne întâlnim și dezbatem, facem schimb de experiențe, cum facem noi aici, și e păcat că atunci când ne întoarcem la următoarea conferință de acest timp, peste o anumită vreme constatăm că nu s-a făcut nimic, nu s-a putut face nimic. E bine, în lumina articolului 85 din tratatul fundamental se spune că parlamentele, parlamentele naționale sunt asociate la exercițiul de evaluare a Eurojust. Articolul 85.1 Lisabona cere transparență sporită privind legitimitatea democratică a acțiunilor în penal, rolul Parlamentelor Naționale este determinat la articolele 68 și 69 și în sfârșit articolul 70 prevede că Parlamentele Naționale trebuie să informeze când vine vorba de valorile Eurojust. Deci putem să spunem că avem până la urmă instrumentele și mijloacele de a efectua aceste controle, aceste evaluări. Întrebarea următoare însă este cine Eh, dintre noi aici, la nivelul Parlamentelor Naționale, eh, va putea să lanseze aceste interpelare, interpelări și, și dacă aceste rapoarte de evaluare sunt prezentate în sânul parlamentelor naționale, ce se întâmplă apoi? Le putem interpreta în același fel? pentru că, da, că dorim să comparăm și să evaluăm, trebuie ca cel puțin între noi să fie existat un dialog și o comunicare privind așteptările fiecăruia și privind rezultatele scontate. Până acum, dacă nu mă înșel eu, decizia Consiliului care instituia Eurojustul nu a prevăzut decât o informare a Consiliului și a Parlamentului privind activitățile acestei agenții. Așa că uh, Uh, permiteți-mi să vă atrag atenția asupra unor chestiuni cum ar fi uh, extinderea către parlamentele naționale a uh, articolului 30 din decizia Consiliului 2002, care permite efectuarea unei evaluări efective a activităților Eurojust, nu cumva n-ar trebui să consolidăm această uh, dispoziție și nu cumva uh, ar trebui să vedem pentru Eurojust existența unei structuri comune, cum am spus, sub forma unei comisii mixte și tot ce presupune aceasta. Bineînțeles, aș dori să insist uh, asupra faptului că mm, controlul parlamentar înseamnă control din partea unor reprezentanți ai cetățenilor, depozitari ai cetățenilor și aici avem nevoie de garanții suplimentare, cum că crearea acestor instituții, acestor agenții, uh, vizează în ultimă instanță nu o consolidare a controlului asupra cetățenilor, ci uh, întărirea acelor garanții pe care noi le oferim când vine vorba de securitatea lor, de protecția drepturilor lor și, în sfârșit, și mai ales în ce privește protecția libertăților democratice. Uh, iată, ne găsim într-un stat extrem de vast compus din atâtea sisteme diferite și controlul democratic aici trebuie să fie uh, făcut în mod responsabil și în mod foarte, foarte transparent ca uh, condițiile pe care le dorim să poată să fie puse în aplicare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ziren. Acum urmează o ultimă dezbatere. Îi dau cuvântul doamnei de Ghiralamo din Camera Deputaților din Italia. Mulțumesc, domnule președinte. Aspectele despre care s-a vorbit la această reuniune vor avea cu siguranță un impact atât la nivel național cât și european. Libertate, lupta împotriva terorismului, a crimii, or, a criminalității organizate, uh, politicile privind migrația, toate aceste elemente sunt strâns legate între ele și niciunul dintre statele membre nu are măsuri adecvate pentru a se ocupa de ele. Zi de zi simțim nevoia unei politici comune în acest sens. Uniunea Europeană se folosește tot mai des de agenții. Se pare că politica e una potrivită, dar dacă agențiile trebuie să coopereze eficient, au nevoie de resurse financiare și de instrumente pentru a aborda toate problemele. E nevoie și de voință din partea autorităților naționale. S-a vorbit și ieri în legătură cu Frontex și s-a spus că și acesta trebuie să fie mai mult sprijinit. Același lucru e valabil și pentru Eurojust și Europol. E nevoie de o colaborare sporită, astfel încât să putem lupta mai bine împotriva terorismului și a crimei organizate controlele la granița externă. Dacă dorim ca oamenii care vin spre noi să nu fie exploatați, atunci trebuie neapărat să avem grijă ca să nu ne concentrăm doar pe acele țări care sunt cele mai expuse acestor fenomene și dau aici exemplul Italiei. E nevoie de o politică bazată pe solidaritate. Ieri, membrii italieni ai Parlamentului European au spus că e nevoie de o mare diferențiere între securitate și protejarea drepturilor. Da, într-adevăr, vorbim de o problemă foarte gravă aici. Avem nevoie de garanții. Trebuie să știm că toate agențiile Uniunii Europene își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile pe care le efectuează. Trebuie ca toți parlamentarii europeni să fie implicați în munca agențiilor. E nevoie să fie asigurată și acolo diversitatea politică care e asigurată în Parlamentul European. E nevoie de cele mai bune politici atunci când ne ocupăm de aspecte precum cele care apar în programul de la Stockholm. La ultima conferință în Parlamentul European i s-a cerut Comisiei să publice un document de lucru înainte de a avea niște propuneri specifice. Pe parcursul consultărilor e nevoie neapărat de niște soluții practice și care pot să fie puse în aplicare. Trebuie evitate neînțelegerile atunci când vorbim de politicele luate de un anumit stat membru sau celălalt. Avem nevoie de un spațiu comun și asta trebuie să facem dacă ne dorim să ducem la îndeplinire toate scopurile. Domnul Carigis, din partea Parlamentului grecesc. Discuția, discuțiile pe care le-am purtat în ultimele două zile au fost o experiență foarte bună pentru fiecare dintre noi. O concluzie ar fi următoarea. Uniunea Europeană, în acest domeniu foarte important al spațiului libertății, securității și justiției, trebuie să facă niște pași rapizi înainte. Noi, în Parlamentele Naționale, cei din Parlamentul European, trebuie să fim promotorii acestei acțiuni rapide. În aceste două zile ne-am uh, obișnuit să comunicăm mai bine între noi și cred că o concluzie a acestui eveniment ar putea fi următoarea. Instituțiile europene și mecanismele pentru protejarea cetățenilor, mă refer aici la azil, la crimă organizată, la libertatea de circulație a cetățenilor, toate acestea ne duc la concluzia că e nevoie de o politică europeană astfel încât cetățenii să fie într-adevăr respectați și să le fie respectate drepturile. Trebuie ca ei să fie mai bine protejați. De aceea e important că toți din această sală au înțeles că statele membre au poveri diferite din cauza acestor probleme Statele sunt diferite, Italia a vorbit despre situația de la ei, eu vorbesc despre Grecia. Există țări care au o povară foarte mare pe umeri, mai ales în ceea ce privește imigrația ilegală, criminalitatea organizată și uh, comerțul ilicit. Solidaritatea europeană nu trebuie să se rezume la cuvinte, trebuie să se și acționeze. Avem nevoie de mijloace financiare, dar avem nevoie și de decizii politice pentru aceste probleme. În aceste două zile nu am găsit nici un răspuns la întrebările care ne preocupă. Pentru noi este foarte important să putem proteja granițele externe ale Uniunii Europene. Este important ca Turcia să fie și ea implicată, să vedem care sunt exact implicațiile militare cu această țară. E important pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene. Nu trebuie să avem abordări diferite, trebuie să fim uniți și trebuie să încercăm să încheiem acordurile de care e nevoie, astfel încât să cădem de acord în majoritatea privințelor. Cât despre Frontex și Europol, sprijinim aceste două agenții. Cât timp cetățenii europeni nu se vor simți protejați, va continua să, vom continua să discutăm despre rasism, pentru că există această lipsă de încredere din partea cetățenilor europeni cu privire la instituțiile europene. Noi, în, în parlamentele naționale și în Parlamentul European, avem această obligație. Trebuie să fim o legătură, acea legătură care reiese din toate studiile și anume că avem nevoie de o politică unică europeană în aceste domenii. Răspunsurile noastre trebuie să le ofere siguranță cetățenilor europeni. Nu putem să discutăm doar despre politica monetară europeană și despre alte aspecte. Trebuie să ne ocupăm de acele politici cu care se, acele probleme cu care se confruntă cetățenii noștri zilnic. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Doamna Gomez din Comisia Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere a fost una foarte utilă și ar trebui să organizăm mai des astfel de evenimente în Parlamentul European, astfel încât să putem să creăm legături cu colegii noștri din parlamentele naționale. Vreau să subliniez un lucru. Pe timpul discuțiilor din aceste două zile a reieșit foarte clar faptul că s-au făcut progrese, foarte multe progrese. Acum 20 de ani, nimeni nu s-ar fi gândit că vom ajunge atât de departe în ceea ce privește suveranitatea tradiț- tradițională din statele noastre membre. De aceea e foarte important pentru noi, ca parlamentari, să fim întotdeauna pregătiți să facem față problemelor și să fim conștienți de progresele pe care trebuie să le facem. O necesitate e următoarea. O necesitate de creare a unui birou al procurorului european. Trăim în niște timpuri ale globalizării în niște timpuri în care există infracționalitate interstatală, care se folosește totdeauna de aceleași condiții. Există totdeauna și mai multe posibilități. Și fără acest instrument, fără acest uh, birou al procurorului european, noi nu vom putea să asigurăm, drept, să asigurăm um, libertatea, securitatea și justiția pentru cetățenii europeni. Nu vom putea garanta toate aceste elemente. S-au spus foarte multe despre Schengen. Colegul Carlos Coelho a spus foarte clar că vorbim despre protejarea cetățenilor europeni, protejarea lor împotriva pericolelor exterioare. Însă scăpăm din vedere pericolele interne. Și de aceea cred că un birou al procurorului european ar fi cel care s-ar putea ocupa și de pericolele externe și interne mai bine. E clar că până acum au existat deficite în ceea ce privește securitatea. Noi, ca parlamentari, avem această îndatorire nu doar de a ne exercita controlul parlamentar, ci și de a ne asigura că putem să depășim obstacolele. Obstacole care vin din partea statelor membre, din partea forțelor politice, care nu uh, sunt de acord cu un asemenea instrument și mă refer la biroul procurorului european. Europol, Eurojust, Frontex, ca Toat, prin aceste agenții am avea posibilitatea de a lucra împreună cu centrele naționale și de a veni cu o valoare adăugată pentru protejarea spațiului libertății, securității și justiției. Domnul Piotrovici din Senatul Poloniei. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat intervențiile foarte interesante de astăzi și discuțiile din ultimele două zile. Uniunea Europeană are nevoie de niște instituții foarte importante pentru a funcționa așa cum trebuie. E de înțeles. Însă, trebuie să fim precauți. Administrarea și birocrația, aceste două elemente, tind să crească. De aceea e nevoie de moderație. În acest context, sunt sceptic în ceea ce privește crearea biroului procurorului european. O instituție fără instrumente juridice nu poate funcționa. După părerea mea, e mai important să ne folosim de instituțiile deja existente decât să creăm altele noi. Cred că ar trebui să luăm măsuri astfel încât să sporim cooperarea între procurorii naționali, pentru că știu acest lucru din experiență însă există și neajunsuri în acest domeniu. De exemplu, asistența juridică între procurorii naționali, birourile naționale ale procurorilor. Așa că nu ar trebui să creăm noi situații. Ar trebui să ne folosim de instituțiile care există deja, pentru că prea multă birocrație va dăuna cooperării noastre. Mulțumesc, spune domnule președinte, domnul Diaz de Mera din Comisia Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș vrea să spun că eu am o părere foarte pozitivă cu privire la ceea ce tocmai am auzit uh, la discursurile de închidere. Aș dori să fac o propunere pentru o viitoare dezbatere în ceea ce privește procedura care trebuie folosită pentru supravegherea agențiilor. Cel mai bun lucru, cel mai bun format ar fi acela despre care am discutat atunci când am discutat despre decizia Consiliului, în care se discuta despre o comisie comună, în care să fie incluși și membrii ai Comisiei Libe, și ai comisiilor uh, de resort din parlamentele naționale. O asemenea comisie comună ar putea să funcționeze ca comisie de plină sau, într-un alt mod, s-ar putea întâlni de două ori pe an și ori de câte ori e necesar din cauza unor uh, circumstanțe excepționale. Locul de întâlnire ar putea fi Bruselul, iar conținutul ar putea fi aspecte bugetare, proiectul de buget și implementarea liniilor bugetare. În al doilea rând, activități anuale. și propuneri pentru activități și implementarea activităților. ar trebui să fie numiți uh, directorii agențiilor, președinții și apoi ar trebui să existe informații și să se facă un control răspundere atunci când vorbim de circumstanțe speciale. Spre final vreau să mai spun următorul lucru. Cred că ar trebui să vedem ce informații ne cer agențiile însele. Mulțumesc! Comisiune Libe? Doamna Alfano, Comisia Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc în primul rând pentru organizarea acestui seminar, pentru că, în mod clar, a dat ocazia parlamentelor naționale să vadă mai îndeaproape care este activitatea noastră, și astfel să risipească anumite dubii. Ați vorbit mai devreme despre confuziile care pot exista în ceea ce privește rolurile și competențele și acest lucru a fost evident în aceste două zile. Însă am constatat de asemenea, cu privire la intervențiile pe care le-am auzit mai devreme din partea Parlamentului European, că diferența în că, spre deosebire de parlamentele naționale, Parlamentul European nu trebuie să răspundă dorințelor diferiților prim-ministri, nu, ci trebuie să răspundă dorințelor milioanelor de cetățeni europeni. Și atunci, dacă se confundă pactele de prietenie și tratatele care ar trebui să conteze pentru statele membre, este normal ca aceste lucruri să fie evidențiate mai degrabă la nivel european. Comisia noastră urmărește deja de mai mult timp pactul de prietenie Italia-Libia, dar și negocierile și uh, întâlnirile care au loc între Consiliu și Libia. Am observat de mai multe ori cât de dificil este să obținem informații pe această temă. Comisia noastră este foarte vigilentă și uh, diferiți membri ai acestor comisii și-au exprimat deja îndoielile și surprinderea față de aceste acorduri și au arătat că anumite lucruri nu sunt corecte acolo. Când spunem asta, asta nu înseamnă că acuzăm o anumită țară, ci înseamnă că continuăm să avem acest gen de vigilență asupra acestor țări. Domnul președinte, acum ne apropiem de sfârșitul sesiunii noastre și nu mai văd solicitări de luare de cuvânt. Cred că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, așa că vom trece la concluziile finale. și voi începe eu însumi prin a spune foarte clar că nu intenționez să răspund la toate punctele pe care le-am ridicat și le-am aflat în acest, în acest seminar. A fost un schimb de opinii foarte bun care ne-a fost util tuturor și care ne-a făcut uh, lumină, mai multă lumină asupra aspectelor care sunt discutate în activitatea noastră și cu toți am luat notă de diferitele contribuții și sperăm că toate, tot acest um, material uh, își va arăta randamentul în activităile noastre politice la nivel național sau la nivel european atunci când vom putea prelucra toate aceste informații, toate aceste elemente de evaluare pentru a le transforma într-o îmbunătățire a eforturilor noastre în acest domeniu. Și pentru a face un rezumat al câtorva elemente care au fost ridicate aici, în mod repetat de către mulți membri, mai ales în această parte finală a discuției, voi spune următoarele. În primul rând, importanța factorului timp. Factorul timp este extrem de important. Da, am ne-am bucurat că s-au făcut progrese într-o perioadă atât de scurtă de timp și că instituții care nu existau acum 15 ani, cum este Frontex, astăzi au o prezență stabilă și fac o diferență. S-au dat exemple în acest sens. Sigur că nu este o simplă coincidență, este firesc că atunci când discutăm Frontex se aud vocile Spaniei, vocile Greciei, ale Italiei, ale Maltei, mai des decât uh, vocile din țările scandinave. Acest lucru este firesc. Uh, dar Frontex, să nu uităm, nu exista acum 10 ani, a fost înființat în 2004 și și-a început activitatea în 2005 și astăzi face, aduce o diferență. Uh, puteți spune acest lucru dacă veniți din insulele Canare, cum este cazul meu, puteți vedea diferența și chiar dacă există nemulțumiri față de uh, Uh, influxurile de migranți ilegali care sosesc la frontieră, totuși trebuie să recunoaștem că s-au făcut progrese, că Frontex a adus o diferență. Dar timpul nu este nelimitat. Avem un termen de cinci ani pentru tratatul de la Lisabona. Avem, uh, deci, un termen de cinci ani pentru actualizarea mandatului Frontex, Eurojust și Europol și trebuie să facem toate eforturile pentru a obliga Comisia să-și facă treaba la timp și să facă progrese substanțiale pentru a implementa prevederile tratatului de la Lisabona. Dar timpul trece și trebuie să facem tot ce ne stă în putință cu ajutorul instrumentelor pe care le avem la dispoziție, să întărim solidaritatea, proporționalitatea. Nu este acceptabil ca solidaritatea să se dovedească atât de limitată atunci când e vorba de ajutorarea unor state membre care se luptă cu circunstanțe excepționale și care se află uneori în situații de criză, cum a fost cazul Greciei, în repetate rânduri și trebuie să obligăm instituțiile europene și mai ales Consiliul din acest punct de vedere să dea dovadă de solidaritate, pentru că este un principiu major al spațiului de libertate, securitate și justiție, al principiului de uh, liberă circulație a persoanelor, al principiului de uh, gestionare a frontierelor. Aceasta este misiunea Uniunii Europene, este o sarcină prevăzută prin tratat și acum trebuie să înțelegem cu toții că tratatul de la Lisabona se află în vigoare. Statele membre, prin intermediul guvernelor și statelor lor, au dat posibilitatea implementării acestui tratat și atunci Consiliul trebuie să își angajeze toate mijloacele în îndeplinirea obligațiilor care îi revin. Și un punct final în ceea ce privește importantele contribuții realizate în vederea îmbunătățirii cadrului actual, instituțional, al agențiilor, așa cum este el. S-au evocat elemente practice și semnificative legate de posibilitățile de îmbunătățire a activității agenților. Le-am auzit chiar în această dimineață. Și în calitate de parlamente naționale și parlamente europene suntem cu toții implicați în activitatea de control parlamentar. Aceasta este o misiune permanentă care trebuie realizată pas cu pas în mod mm, permanent și trebuie să ne obișnim cu acest gen de reuniuni și pentru viitor. Și acum concluziile politice. Dacă nu reușim cu această misiune, riscul care apare, într-un mod foarte clar, este de a cădea în populism, în xenofobie. Politica fricii și politica furiei împotriva necunoscutului, împotriva uh, străinului, împotriva celui care îți bate la ușă, împotriva celuilalt, împotriva diferenței. Iată riscul și acesta nu poate fi o opțiune, aceasta nu poate fi un răspuns în lumea mondializată așa cum este ea astăzi, pentru că situația nu se va mai întoarce așa cum era înainte. Avem o situație pe care trebuie să o luăm de bună, așa este ea și trebuie să avem un uh, comportament și mai bun. Dacă nu vrem ca Parlamentul European să se împiedice într-un discurs xenofob și populist, și dacă nu vrem să se repete valurile de populism și, și curentele uh, de xenofobie care au fost uh, demonstrate în anumite procese electorale din anumite state membre în ultimii ani, atunci trebuie să uh, acționăm în, în, în, într-un mod diferit și vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea și capacitatea, disponibilitatea de a transmite aceste mesaje atât la nivel european cât și la nivel național. Acesta ar fi mesajul politic și îi voi da cuvântul acum doamnei uh, Zrichen din uh, Senatul Belgian. Da, Într-adevăr, toate cele spuse aici sunt extrem de importante și este fundamental să continuăm pe această cale. Sper că vom avea plăcerea să ne revedem și uh, Uh, dacă lucrurile noastre se termină aici, ele vor reîncepe în alte locuri mâine și vă rog să nu puneți aceste dosare undeva într-un sertar, vă rog să le tratați cu prioritate pentru că vor deveni extrem de importante și am văzut, am ascultat niște luări de cuvânt foarte clare și foarte argumentate și să știți că suntem uh, evaluați în funcție de ceea ce facem și ceea ce se întâmplă la frontierele noastre arată și ceea ce se întâmplă în uh, uh, țările noastre și uh, salut inițiativele LIBE, Comisiei LIBE în acest sens. Uh, domnul președinte, mulțumește tuturor, vă mulțumesc pentru cooperare, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici.